So, Mikro ist an. So, so, so. So, dear colleagues, welcome after the... Dragi colegi, bun venit după după vacanța de vară, pentru prima audiere publică referitor la TV, avem patru vorbitori, astăzi patru experți pe care îi salut. În primul rând, din partea Curții de Conturi, domnul George Karakatsanis, șef de cabinet al uh, membrului Curții de Conturi, Neven Mates. Apoi, reprezentantul uh, organizației IMM-urilor din Europa, uh, Asociației UEAPME, domnul Gerhard Hümer. Apoi, reprezentant al autorității fiscale din Cehia, domnul Martin Ianecek. Și, nu în ultimul rând, reprezentantul uh, Uniunii Poliției Criminalistice Federale din Germania, domnul Sebastian Fiedler. Din păcate, deocamdată nu e nimeni din partea comisiei. Da, totuși, uh, nu persoana anunțată, ci altcineva este prezent din partea Comisiei. Vă salutăm și pe dumneavoastră. Veți avea ocazia să interveniți după cei patru experți și ne bucurăm să ascultăm uh, perspectiva Comisiei asupra acestui subiect și anume calea către un regim definitiv de TVA și combaterea fraudei cu TVA. Vorbitorii au acum cel mult 10 minute V-am spus uh, înainte 5 minute, dar acum văd că avem 10 minute pentru fiecare vorbitor, pentru cuvântul introductiv, după care va fi un schimb de opinii cu membrii acestei comisii, care au cel mult 3 minute pentru întrebare fiecare. Apoi experții vor avea maxim 5 minute pentru răspunsuri și apoi pentru încheiere. Înainte să dau cuvântul vorbitorului, dau cuvântul, în primul rând, raportorului. Raport raportorului care se ocupă de raportul din proprie inițiativă, domnul Werner Langen. Werner, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau uh, să mulțumesc și colegilor și experților pre- pentru prezența astăzi. Baza pentru discuțiile noastre este raportul Comisiei, comunicarea Comisiei din 7 aprilie 2016, un plan de acțiune în domeniul TVA. Uh, proiectul de raport pe care l-am discutat în 27 aprilie este la dispoziția tuturor. Aveam să încheiem în uh, septembrie acest dosar, um, însă cum dosarul a fost amânat uh, în, pentru decembrie, am hotărât să organizăm o audiere și sunt foarte interesat să aud opiniile experților. Așa cum știți cu toții, sistemul de TVA cu cele este un sistem uh, care a fost considerat a fi unul tranzitoriu pentru că Există mai multe directive, dintre care ultima uh, de pe la începutul anilor 2000 și prezintă foarte multe probleme, sunt lacune, sunt uh, uh suprapuneri de competențe. Uh, deci există conflicte și probleme. În același timp, uh, știm că toate chestiunile fiscale necesită unanimitate în Consiliu. Uh, guvernul Cehiei, împreună cu președinția olandeză, au um, luat inițiativa de a testa o nouă procedură, procedura taxării inverse. Aceasta a fost aprobată acum de comisie împreună cu Consiliul uh, în ultimele negocieri cu privire la TVA. Și de aceea, astăzi, suntem într-o situație destul de bună. Mă bucur că avem alături de noi patru experți și uh, aș vrea să spun ceva referitor la Curtea de Conturi, pentru început. Curtea de Conturi a verificat uh, regimul de TVA și întrebarea mea este care sunt cele mai uh, urgente măsuri legislative uh, și care, sunt, uh, uh, care este situația informațiilor lipsă care îngreunează combaterea uh, fraudelor. Apoi, pentru UAPME, cum evaluați propunerea One Stop Shop ghișeului unic? Cum evaluează mai ales IMM-urile această propunere și dacă considerați că procedura taxării inverse este eficientă pentru a reduce birocrația? Apoi, pentru reprezentantul autorităților din Cehia, am o dorință, și anume, aș dori ca domnul Ianecek să ne spună ceva despre mecanismul taxării uh, inverse și dacă există pregătiri în Cehia pentru acest proiect și către domnul Fiedler de la Poliția Criminalistică din Germania m-ar interesa să știu uh, cum putem să fim mai eficienți în uh, combaterea fraudei cu TVA și dacă domnul Fider vede o șansă pentru, um, vede ca pe o șansă schimbul uh, internațional de informații. Acestea sigur că nu sunt singurele întrebări, dar sunt întrebările mele pentru început. Încă o dată mulțumesc experților și colegilor pentru prezență. Mulțumesc! Mulțumesc, Werner Langen! Și acum am să dau cuvântul imediat domnului Caracatsanis, care are 10 minute pentru prezentarea sa introductivă. Și sigur că și colegii vor putea să ia cuvântul. Domnule președinte, spune domnul Luche, am înțeles că fiecare expert are 10 minute, apoi putem să adresăm întrebări timp de 3 minute și apoi fiecare dintre ei are 5 minute să răspunde la o serie întreagă de întrebări. Uh, eu uh, aș propune să se facă introducerea mai scurtă, astfel încât să rămână mai mult timp pentru răspunderea la întrebări. Pentru că dacă ai 5 minute în care să răspunzi la o multitudine de întrebări din partea uh, colegilor, mi se pare foarte puțin. Uh, și pentru că avem patru experți, dacă fiecare vorbește 10 minute, deja 40 de minute s-au consumat. Eu cred că aș propune să fie redus acest timp introductiv la 5 minute pentru fiecare expert, astfel încât să rămână mai mult timp uh, pentru întrebări și mai ales pentru răspunsuri la întrebări. Da, mă uit la colegii mei. Sunteți de acord, domnule Langen? Da, într-adevăr, sunt justificate observațiile domnului Luche, dar uh, și experții și-au pregătit uh, intervențiile și mi s-a spus că s-ar putea prelungi uh, ședința uh, astfel încât să rămână timp pentru mai multe întrebări, dar nu cred că putem să le spunem acum experților că trebuie să-și scurteze uh, introducerea, pentru că vrem în primul rând să auzim uh, părerile lor. Mai există alte persoane care doresc să intervină? Domnul Luca. Uh, Domnule președinte, eu am înțeles că experții uh, s-ar fi pregătit să intervină la început doar 5 minute. Deci nu văd nicio dificultate. Nu, nu, 10 minute. Eu le-am spus 5 minute într-o discuție înainte de ședință, dar uh, văzând că sunt prevăzute 10 minute, asta este. Sunteți de acord, dragi colegi? Bun. Eu aș merge pe mâna domnului Langen, uh, pentru că totuși ne rămâne suficient timp pentru răspunsuri, întrebări și răspunsuri și văd că nu sunt atât de mulți uh, colegi uh, încât uh, să mă tem că sesiunea de întrebări și răspunsuri nu va avea timp suficient. Dacă nu mai există alte obiecții, atunci i-aș da, fără să mai interziem, cuvântul domnului Caracatsanis. Vă rog. Aveți 10 minute. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Comisiei uh, Econ, uh, doamnelor și domnilor, da, eu sunt uh, șeful de cabinet al domnului Neven Mates, care este membrul Curții de Conturi, care este responsabil pentru raportul referitor la frauda cu TVA. Am să vă vorbesc pe baza acestui raport special. Vreau să vă reamintesc că acest raport a fost uh, prezentat deja Comisiei pentru Control Bugetar și Consiliul, grupului de lucru al Consiliului privind uh, impozitarea. Am făcut mai multe recomandări în acest raport. O serie au fost uh, abordate de Comisie în propunerile sale de reformare a sistemului de TVA în uh, planul de acțiune privind TVA-ul și, după prezentare, răspund cu plăcere la orice întrebări referitoare la aplicarea unei uh, taxe inverse chiar dacă opinia curții a fost deja prezentată în alineatele 88 și 89 din raportul special. În primul rând, vreau să vă prezint contextul uh, uh, problemelor care există în Uniunea Europeană, apoi vă prezint constatările noastre și recomandările. Eliminarea frontierelor interne în 1993 în Uniunea Europeană, sigur că a fost benefică, dar a creat uh, probleme în ceea ce privește colectarea TVA, pentru că înainte um, controlele la frontieră asigurau uh, ca importatorii să uh, își preia bunurile după ce au plătit TVA-ul, iar exportatorii trebuiau să um, depună o declarație de export, iar autoritățile naționale puteau să verifice exactitatea datelor. După 1993, controlele la frontieră au fost înlocuite de un schimb obligatoriu de informații între statele membre și aici încep problemele. Comercianții trebuie să um, transmite către autoritățile fiscale uh, un formular în care își raportează vânzările către cumpărători din alte state membre. Autoritățile fiscale din statele exportatoare uh, transmit apoi datele către autoritățile din statele importatoare printr-un sistem electronic numit VIES. Și autoritățile din statul membru exportator sunt interesate ca aceste cifre să fie exacte, astfel încât să nu piardă venituri. Regulamentul uh, pe care îl folosim este cel uh, al cooperării administrative și combaterea fraudei în domeniul TVA, care au introdus de asemenea sisteme, sistemul de schimb de informații, inclusiv Eurofisc. S-au introdus și alte uh, instrumente pentru cooperare administrativă. Președintele întrerupe. Îmi cer scuze că vă întrerup, dar uh, citiți mult prea repede da, îmi cer scuze, spune vorbitorul. Da, s-au introdus alte um, instrumente de cooperare administrativă care schimb, facilitează schimbul de informații um, la cerere sau fără o cerere prearabilă și posibilitatea de a face controle simultan în două sau mai multe state membre la care să fie prezenți uh, reprezentanții autorităților fiscale din diverse state membre. Uh, pentru bunurile importate din afara Uniunii Europene, sub așa numita procedură 42, printr-un stat membru, dar cu destinație finală în alt stat membru, autoritățile vamale nu mai colectează TVA-ul. În astfel de cazuri, uh, cel care cumpără bunurile din statul membru de destinație finală este obligat să raporteze aceste achiziții și să plătească TVA-ul și reprezentantul fiscal al importatorului este obligat să introducă datele în uh, acest sistem de uh, electronic de schimb de informații VIES. Și după cum se poate vedea, sistemul actual pune o serie de probleme pentru colectarea TVA și creează oportunități pe care cei care vor să fraudeze sistemul pot să le exploateze. În planul de acțiune al Comisiei privind TVA-ul și mai ales ideea unei zone unice de TVA și un regim, un regim de TVA pan-european par să meargă tocmai la rădăcina acestei probleme și, în teorie, ar trebui să rezolve aceste probleme. Acum, ce am găsit noi în raportul nostru? Auditul nostru a constatat că, pe ansamblu, există un sistem pentru a combate uh, frauda cu TVA în ceea ce privește tranzacții intracomunitare. Acest sistem este unul uh, destul de robust, dar are niște slăbiciuni substanțiale care se leagă mai ales de modul în care este pus în aplicare. Să vă spun pentru început că am trimis un sondaj tuturor statelor membre către autoritățile fiscale cu privire la eficacitatea uh, cooperării administrative în combaterea fraudei intracomunitare cu TEO. Majoritatea celor uh, care au răspuns au exprimat satisfacție cu privire la modul în care funcționează sistemul. Însă, în timpul auditului, în care am acoperit practici din state, șase state membre, am găsit următoarele slăbiciuni, pe care am să le prezint pe scurt. În primul rând, slăbiciuni substanțiale în ceea ce privește verificări uh, încrucișate între um, datele fiscale și datele vamale autoritățile fiscale nu uh, sunt uh, um, încurajate să verifice informațiile din uh, uh, declarațiile recapitulative. Apoi, există probleme de, care țin de uh, acuratețea, de um, în momentul de prezentare al datelor privind uh, TVA-ul între statele membre și uneori când se găsesc uh, numere de TVA care nu arată ok în uh, declarațiile recapitulative, autoritățile fiscale nu uh, urmăresc mai departe situația. Și apoi există o problemă de cooperare și de competențe care se suprapun între autoritățile administrative, judiciare și de aplicarea legii. Apoi, 4. Eurofisc este o structură decentralizată și fiecare stat membru, fiecare stat membru face propria analiză a riscului pe baza propriilor date și folosind, folosind uh, software care este învechit, cum ar fi Excel. Rezultatul fiind că se face un uh, schimb de un mare volum de date care uh, nu sunt legate de fraude sau un risc foarte scăzut. Apoi, OLAF și Europol, care ar putea să uh, contribuie la combaterea fraudei, nu au acces la um, datele privind TVA-ul care sunt schimbate între statele membre. Și, în ultimul rând, nu există în momentul de față un sistem de estimare și colectare um, a statisticilor privind frauda intracomunitară și fraude, frauda de tip carusel. Noi considerăm că ar fi necesar un astfel de sistem pentru că s-ar putea măsura progresul în acest domeniu. Și uh, în raportul nostru menționăm această problemă, mai ales uh, printr-un studiu uh, referitor la conformitatea uh, privind TVA-ul uh, Um, și aici există o, un, un decalaj în plata TVA-ului foarte, foarte ridicat și acest lucru reflectă ceea ce am găsit și noi în raport, și reportăm în, spunem în raportul nostru. Există slăbiciuni care, uh, sigur că uh, sunt de natură generală și nu reprezintă foarte exact uh, problemele sistemului. Apoi, Comisia face eforturi uh, dar studiul uh, Comisiei, de exemplu, nu oferă o estimare fiabilă a volumului fraudei. Pot să intru în detalii dacă vreți să vă explic cu exemple referitoare la problemele acestui studiu. Noi considerăm că ceea ce se măsoară se poate îmbunătăți. Și chiar dacă am discutat de aceste, despre aceste probleme în combaterea fraudei cu TVA, există anumite administrații pe care le-am menționat, menționat în raport, mai ales în Regatul Unit și în Belgia, care au făcut progrese semnificative în, uh, în aceste probleme și au pus în aplicare măsuri care au îmbunătățit foarte mult situația. Acum, în încheiere. Curtea de conturi are ca obiectiv uh, salvgardarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Și în acest sens am făcut mai multe recomandări uh, pentru comisie pe baza planului de acțiune privind un, uh, un spațiu unic de TVA la nivel european. Și am făcut recomandări în alinetul 3,1 din raport, dacă mi-aduc aminte exact, spune vorbitorul. Am făcut mai multe recomandări pe care nu le voi repeta acum pentru a economisi timp. Comisia însă a acceptat majoritatea recomandărilor noastre. Există una pe care nu am văzut-o aplicată, chiar dacă domnul Matis uh, în prezentarea sa în fața cont a repetat de două ori uh, acest lucru, a făcut o recomandare referitoare la uh, amendamente legislative care să permită um, desfășurarea de controle încrucișate eficace între datele vamale și datele fiscale. Și chiar dacă și Curtea de Conturi uh, franceză a cerut acest lucru, ne surprinde, Comisia nu a reacționat chiar dacă acest lucru a fost menționat și în alte rapoarte în trecut. Mai mult decât atât, se pare că experți uh, din frauda TVA care au participat la grupul de lux Calis în 2007 au recomandat deja um, abordarea acestei probleme. Ne consolează câtva declarația Comisiei că vor reveni la această chestiune după ce primesc recomandările pe care le așteaptă de la uh, grupul uh, proiectului Fiscalis 2020, un raport pe care am înțeles că acest grup l-a pus la dispoziția Comisiei. Vreau să repet că vom uh, continua să monitorizăm progresul în acest domeniu. Sigur că vă vom informa periodic și vă reamintim că suntem pregătiți să contribuim în, sub forma unui aviz la uh, propuneri legislative pentru reformarea regimului de TVA și mai ales pentru combaterea fraudei cu TVA dacă ni se cere acest lucru. Acest aviz ar putea să acopere chestiuni cum ar fi impozitarea bunurilor uh, intracomunitare, schimburilor intracomunitare, inclusiv um, acest uh, principiu al ghișeului unic. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru cuvântul introductiv și dau cuvântul imediat domnului Gerhard Hümer, care reprezintă Asociația Europeană a Artizanatului și a mm urilor UAPME, Vă rog. Domnul președinte, stimați membri ai Parlamentului European, sunt uh, recunoscător că dați uh, atâta importanță IMM-urilor ca să-mi permiteți să scriu, să vorbesc aici. Uh, IMM-urile au probleme specifice cu TVA-ul și cu sistemul curent, pentru că sistemul TVA întotdeauna se spune că este una dintre principalele bariere în, pentru IMM-uri și, de asemenea, când îi întrebăm pe membrii care sunt cele cinci cele mai importante bariere de reglementare în Europa, TVA-ul e întotdeauna pe primul loc sau e în primele cinci. Prin urmare, salutăm faptul că Comisia uh, are acest subiect pe agenda, mai ales începește și care acest plan de acțiune în domeniul TVA, simplificarea și de asemenea și lupta împotriva fraudei. Pentru că trebuie să nu uităm că dacă unii nu își plătesc taxele, atunci trebuie să le plătesc alții, și anume IMM-urile care respectă legea. Deci lupta cu frauda este foarte importantă pentru a avea condiții egale pentru toate companiile din Europa. Aș vrea să mă concentrez pe patru puncte. Primul este simplificarea. Din 2009 uh, rugăm Comisia să extindă One Stop Shop-ul și la alte livrări transfrontaliere de bunuri și servicii. Prin urmare, în principiu suntem bucuroși că se propune această extindere la toate, la toate formele de comerț electronic, dar trebuie să insistăm aici că IMM-urile trebuie să aibă acces ușor la informații corecte în legătură cu ratele de TVA aplicabile în diferite state membre. Este o problemă, pentru că ei sunt cei responsabili dacă nu primesc informația corectă și nu aplică rata de TVA corectă și pe aceea sunt amendați atunci când greșesc. Deci e foarte important să ne asigurăm că IMM-urile au acces uh, facil la aceste informații. De asemenea, acesta nu ar trebui să fie purtător de costuri și IMM-urile trebuie să se poată baza pe această informație. De asemenea, Comisia propune ca sub un anumit cad, prag IMM-urile uh, nu trebuie să se înregistreze în uh, celelalte state membre sau la One Stop Shop pentru a simplifica afacerile IMM-urilor transfrontaliere și startup-urilor. Uh, am vrea aici să spunem că doar startup-urile sunt exceptate. Startup-urile ar trebui să nu uh, să fie tratate ca celelalte companii, să nu există uh, să nu existe discriminare. Deci, pragul să se aplice tuturor companiilor sub un anumit sub o anumită cifră de afaceri în ce privește schimburile transfrontaliere, pentru că altfel s-ar crea dezavantaje. De asemenea, incorrecte. De asemenea, uh, important ca acele companii care sunt eligibile să aplice excepții, uh, să poată opta în, să facă opt-out dacă vor să crească mai repede. Deci uh, trebuie să nu, nu fie obligația de a înregistra dacă ești o companie mai mică. Și, sigur, susținem complet ideea Comisiei da, auditurilor din țara proprie și de eliminarea excepției TVA pentru importul de uh, dimensiuni mici din, uh, de la furnizori din țări terțe. Uh, cheia simplificării este formularul de TVA standard. Comisia a început deja acum 2-3 ani. Propunerea Comisiei nu a fost satisfăcătoare pentru IMM-uri, pentru că ar fi dus din nou la 28 de formulare diferite și n-are rost să schimbăm uh, uh, dacă nu se face și armonizare și dacă nu se ajunge la un singur formular, atunci e mai rău uh, să schimbăm regulile actuale. Ultimul punct legat de simplificare este că Colaborăm Comisia la revizuirea uh, cerințelor pentru, speciale pentru micile întreprinderi. În acest moment, pragul de înregistrare măsuri cum ar fi scheme de contabilitate. Aici vedem uriașe diferențe de aplicare de la un stat membru la altul și Asta uneori creează probleme pentru întreprindere transfrontaliere. Poate revizuirea ar trebui să se concentreze pe acest subiect, dar aici Comisia nu are încă propuneri concrete și lucrăm pe această chestiune și ar trebui să avem propunerile Comisiei anul viitor. Apoi începește sistemul de uh, plată, sistemul de taxare inversă. Comisia menționează de două ori acest sistem de taxare inversă. Mai întâi pentru unele state membre care vor să implementeze ca o măsură temporară pentru a lupta cu frauda pe TVA sau apoi ca o opțiune de implementare în țara de destinație. Suntem de acord că taxarea inversă poate contribui la reducerea uh, Uh, povere administrative, deci nu suntem în niciun caz împotriva uh, taxării inverse, dar trebuie să înțelegem că acest sistem de taxare inversă uh, va crea costuri adiționale și incertitudine pentru IMM-uri, care trebuie să aibă de-a face cu clienți diferiți în moduri diferite și vor avea costuri de, ad- de adaptare și când se va introduce și când se va elimina și prin urmare UEAP, membrii noștri sunt împotriva unui sistem de taxare inversă temporar aplicat de doar unele state membre din cauza uh, poverii administrative suplimentare, a incertitudinii juridice pe care, și de asemenea a riscurilor pe care vor trebui să le suporte IMM-urile uh, dacă o tranzacție este calificată în mod greșit, cu un număr de TVA greșit, costurile acestei tranzacții vor trebui plătite până la urmă de IMM-uri, se vor crea noi bariere în piața unică și poate bloca, uh, poate crea noi uh, pete albe prin care să se facă fraude de către unele țări sau să se folosească numere de TVA false și există de asemenea riscul ca un astfel de sistem să blocheze evoluția spre un sistem definitiv. Deci aici suntem foarte, foarte sceptici. Toate organizațiile noastre naționale spun că nu trebuie făcut. Apoi, un regim definitiv al TVA-ului. Noi susținem un sistem definitiv care să fie bazat pe principiul țării de destinație a bunurilor așa cum a fost agreat de către Parlament și uh, Consiliu. Vedem că mm, în acest uh, astfel de sistem să uh, trateze furnizorii business to business ca orice alt furnizor uh, intern, dar trebuie să evaluăm cu grijă toate propunerile uh, făcute com de comisie. Principala importantă pentru noi va fi accesul simplu la informații în legătură cu clienții și ratele de TVA aplicabile în țările noastre atunci când facem afaceri transfrontaliere. Ultimul comentariu legat de ratele de uh, taxare. Comisia spune că transferul spre principiul destinației va da mai multă flexibilitate statelor membre să stabilească și să controleze nivelul ratei de TVA. Noi nu suntem de acord cu această analiză a Comisiei Europene, pentru că vedem că mai multă diferențiere în ratele de TVA va crea o distorsiune serioasă a pieței unice, în special în zone de frontieră și pentru comerțul electronic și orice discuție a schimbării ratelor de TVA trebuie să țină seama de impactul asupra pieței unice și să nu creeze noi distorsiuni, așa cum am văzut uh, în trecut uh, pentru unele bune. Deci, pentru a rezuma, avem o părere pozitivă, dar diavolul este în detalii și trebuie să avem grijă să nu creăm cu bunele noastre intenții noi probleme pentru IMM-uri. Mulțumim, domnule Hümer. Și acum are cuvântul director general pentru administ- al administrației fiscale din uh, Cehia, domnul Martin Ianecek. 10 minute. Vážení pánové, Eh, pane předsedo. Ehm, jsem rád, že mám možnost tady vystoupit právě v této velice důležité diskuzi ohledně podvodů na DPH a argument... Mulțumesc pentru că mi-ați oferit ocazia să particip la această dezbatere privind frauda cu TVA și să prezint câteva argumente pentru care eh, Republica Cehă susține generalizarea taxării eh, inverse, despre care sunt sigur că știți frauda cu TVA este, în domeniul TVA este o problemă cheie. TVA-ul este o sursă importantă de venit pentru statele membre și uh, reducerea golului uh, din acest punct de vedere nu a fost uh, făcută foarte mare. Pierdere sunt undeva la 170 de miliarde de euro pe an media e undeva la 15% din, din totalul care ar trebui uh, încasat. Deci asta duce evident la o distorsionare a uh, pieței. Uh, cazurile importante de fraudă, așa numitele fraude carusel, sunt practic niște scheme de spălare a banilor și există dovezi că uh, crima organizată este implicată în acest lucru și evident că aceste câștiguri nu sunt folosite pentru scopuri uh, uh, legitime, poate chiar să ajunge până la finanțarea terorismului. După părerea noastră, ar trebui să găsim rapid o soluție la toate aceste probleme. Soluțiile pe termen scurt sunt ori uh, măsuri convenționale, din nefericire, astfel de măsuri nu au fost foarte eficiente și, de asemenea, ele cresc povara administrativă, atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru IMM-uri. Și, de asemenea, nu există, ele nu au efectul preventiv suficient. Pe altă parte, taxarea inversă, după părerea noastră, este foarte eficientă pentru că merge la, în miezul fraudei cu TVA și anume comerciantul lipsă și sistemul este stabilit în astfel încât una dintre părțile tranzacției poate cere deducerea și autoritățile fiscale trebuie să plătească banii colectați de la partea care a cumpărat bunul. Am avut uh, foarte multă experiență și ne-am uh, specializat în lupta cu frauda. Am încercat să folosim, să rezolvăm majoritatea cazurilor de fraudă că, uh, tip, de tip carusel în Germania, dar n-am avut succes, dar cred că uneori se spune că uh, taxarea inversă subminează TVA-ul ca atare, taxa pe valoare adăugată. Această măsură schimbă doar un element în sistemul total, general, și ar putea face sistemul să fie mai stabil și mai rezistent. Este de asemenea uh, neutru din punct de vedere al uh, taxării și nu poate fi prezentată în niciun fel ca o încercare de a submina TVA-ul, ci de a-l face mai sigur. Deci sistemul de colectare al TVA-ului nu ar fi uh, subminat. Uh, ce am făcut noi în Republica Cehă pentru a lupta împotriva fraudei cu TVA? Am uh, imprimat, im, uh, implementat o serie de măsuri convenționale masive, dar acestea nu au dus la o reducere importantă a fraudei cu TVA. Taxarea inversă se aplică acum aproape tuturor uh, uh, mărfurilor uh, pe care le permite directiva și trebuie să spun că volumul de fraude de tip carusel în acele domenii în care am aplicat taxarea inversă s-a redus cu aproximativ 80%. Și asta demonstrează că sistemul uh, funcționează foarte uh, bine și că se reduce nivelul uh, de fraudă. Dar sistemul actual care permite aplicarea taxări inverse la o serie de uh, mărfuri, doar la o serie de mărfuri, nu e perfect pentru că uh, mărfurile ca atare poate nu sunt atât de relevante. Ce au în comun toate aceste tranzacții uh, este un lucru și anume sumele foarte mari care se vehiculează. De aceea cerem să putem avea posibilitatea unui proiect pilot prin care să generalizăm sistemul de taxare inversă pentru tranzacții de peste 10.000 de euro. Printr-un sistem generalizat putea elimina sectoare întregi în care acest, aceste fraude se uh, întâmplă. Începește proiectul pilot. Domnul Langen de asemenea a întrebat uh, și despre cum este pregătită Republica Cehă să lanseze acest proiect pilot. Pot să spun că putem să începem în câteva luni. Avem așa numită raportare controlată a tranzacțiilor uh, purtătoare de TVA, ceea ce înseamnă uh, că avem informațiile necesare în legătură cu uh, plătitorii pentru a verifica aceste informații și în, acest, în același timp avem sistemul electronic de înregistrare a veniturilor, astfel încât să putem preveni uh, mutarea tranzacțiilor și asta face mult mai ușor să prevenim uh, frauda administrativă. Deci măsurile administrative pe care le-am uh, implementat deja în Republica Cehă ne permit să uh, continuăm. Deci vom implementa aceste măsuri care sunt bune și pentru plătitori de taxe, nu doar pentru administrație. Derogarea temporară arată uh, eficiența unui astfel de sistem care dovedește că un astfel de sistem poate uh, rezolva și poate lupta cu frauda uh, cu TVA. În același timp, aș vrea să spun că proiectul nostru, dorința noastră de a avea un proiect pilot pentru un sistem generalizat de taxare inversă, e foarte important pentru noi. Avem peste un milion de plătitori de TVA în Republica Cehă. Unii deja aplică acest sistem uh, conform directivei relevante și în prima jumătate a acestui an baza de impozitare acoperită de taxarea inversă uh, reprezintă cam 500.000 de coroane uh, cehești. Impactul așteptat al generalizării uh, pentru tranzacții de peste 10.000 uh, de euro, după estimările noastre, ar fi cam 116.000 de comercianți, dar majoritatea deja aplică taxarea inversă ar fi doar 53 de mii, aproximativ 53 de mii de comercianți care ar, ar trebui să se înregistreze uh, pentru prima dată. Deci doar cam 10% din, uh, din uh, totalul plătitorilor de TVA ar trebui să se înregistreze pentru noul sistem și cifrele pe care vi le arăt aici sunt foarte precise. ne Avem din sistemul actual pe care, de raportare pe care le avem în Republica Cehă, deci aici se acoperă tranzacțiile reale și uh, facturile relevante. Care ar fi beneficiile unei derogări temporare? După părerea noastră, taxarea inversă ar contribui la eliminarea fraudei cu TVA, și ar fi un mare avantaj pentru uh, comercianții onești, pentru că ar fi mai ușor pentru ei să facă afaceri, să-și conducă afacerile și am avea mai puține tranzacții dubioase, frauduloase, uh, care reprezintă un risc și pentru afaceri, pentru întreprinderi pentru că există riscul ca la un moment dat cumva să devină partea unei, uh, uh, unei fraude de tip carosel dacă nu își dau seama că există anumite probleme cu facturile unei firme cu care, au, cu care fac afaceri. Deci acesta este o modalitate de a aborda frauda în domeniul TVA. E un sistem de a colecta informații precise și ar contribui la dezbaterea privind viitorul sistemului de taxare. Și acele state membre care nu susțin această abordare nu vor fi afectate de această derogare uh, Încă o dată reiterez că Republica Cehă este gata să implementeze acest sistem acesta este un obiectiv foarte important pentru noi uh, și credem că transparența sistemului va crește foarte mult. Vă mulțumim, domnule Ianecek, pentru această perspectivă foarte interesantă din, din, din practică. Și acum vom uh, asculta perspectiva, o altă perspectivă din practică, așa numai poliției criminaliste. Domnul Sebastian Fidler, mulțumesc uh, pentru ocazia de a mă exprima în această uh, dezbatere. Noi uh, reprezentăm uh, uh, Uniunea Federală Germană a Poliției Criminaliste și vreau să fac câteva uh, observații de la bun început. Noi considerăm că e vorba de niște, de niște principii um, care, cred, din perspectiva uh, criminalității, poliției criminalistice, sunt importante. E vorba de o fațetă pe care tocmai am discutat-o, și anume uh, dreptul fiscal, legislația fiscală, în primul rând, trebuie să fie una foarte rezistentă la fraude și la abuz și, pe de altă parte, sigur că și controlele uh, frecvența și intensitatea acestora um, sunt foarte importante. Așadar, noi considerăm că în statele membre există tot timpul o corelare între personalul uh, din uh, uh, aplicarea, personalul de aplicare a legii și um, succesul urmăririi fraudelor și criminalității în domeniul fiscal. Din această perspectivă, vreau, în primul rând, să prezint um, ca pe un exemplu structura um, din, uh, din Germania. Deci să vin cu o perspectivă din 28. Uh, și vreau să mă refer la schimbul de informații și la cooperarea, dar vreau să încep cu structura organizațională a combaterii uh, criminalității. În uh, Germania, fiecare land federal are propria sa uh, organizație, de exemplu, în uh, landul uh, Renania de Nord-Vestfalia, de unde vin, pe care îl reprezint, uh, avem autoritatea uh, noastră la nivelul uh, urmăririi penale în domeniul fiscal și sigur că fiecare uh, regiune uh, trebuie să-și doteze bine cu personal uh, unitatea sa, chiar dacă unele consideră că faptul că nu se fac multe controle, de fapt, reprezintă un avantaj pentru că atrage uh, companiile. Aceasta este perspectiva națională. Uh, în Germania, sigur că vorbim despre o structură federală. Uh, problema este că uh, există forme de criminalitate la nivel uh, european, cum este uh, frauda de tip carusel, de exemplu, sau criminalitatea organizată, uh, care sigur că necesită cooperarea între statele membre. Uh, în cazul nostru, uh, am văzut că un principiu a dat roade, și anume uh, urmărirea trebuie să aibă uh, loc în mod coordonat. În uh, Renania de Nord-Vestfalia avem, într-adevăr, o singură autoritate, un singur birou care are uh, legături foarte bune cu toate celelalte birouri la nivel federal, um, între, cu poliția criminalistică, Există uh, ofițeri de legătură în toate autoritățile care sunt implicate în uh, investigații, uh, în um, urmărirea penală um, și în investigațiile fiscale. Um, Și sigur că competențele polițienești, poliției criminalistice sunt foarte importante aici. În același timp, sigur că e nevoie de uh, uh dimensiunea competențelor în domeniul juridic, uh, în domeniul fiscal și de aceea este foarte importantă cooperarea. Uh, apoi, vreau să prezentăm niște recomandări, niște idei referitoare la problema uh, care există în Europa. Așa nume, cooperarea instituționalizată este foarte importantă și în interiorul statelor naționale, dar cu atât mai importantă la nivel european. Există uh, așa cum a spus și antevorbitorul meu, uh, problema um, Uh, există niște grupări care sunt foarte importante, care sunt deja active de 23 de ani și care până acum au uh, provocat uh, pagube de miliarde de euro și care trebuie văzute în contextul criminalității organizate. Astfel trebuie să, în această lumină trebuie să privim problema. Și Dată fiind această situație, uh, uh, deci în lumina acestei situații trebuie să ne pregătim și uh, măsurile de combatere a fraudei. Și sigur că a, fondurile din aceste fraude ar putea să financeze și terorismul. Sigur că nu există dovezi în acest sens, însă eu cred că nu putem exclude acest lucru. Pornind de la aceasta, sigur că un model uh, de soluționare a problemei ar putea să fie taxarea inversă. Noi uh, susținem acest model dintr-un argument foarte important. Uh, însă dacă se introduce la nivel european complet acest model, pentru că aceste grupări profesionale de um, de criminali vor găsi întotdeauna lacune, vor găsi portițe de scăpare și poate că dacă el, modelul se introduce în Republica Cehă, ei vor căuta alte țări care încă nu au introdus acest model. De aceea cred că, credem că e important ca acesta să fie introdus unitar în același moment în Uniunea Europeană. Apoi, cooperarea instituționalizată de asemenea, nu este suficient de bună și de aceea uh, succesul în combaterea fraudei um, este fragmentat și ține uneori de, uh, de noroc. E foarte important să se stabilească responsabilitatea pentru uh, combaterea criminalității, să se stabilească clar ce organizație, ce instituție în Uniunea Europeană este, poartă această responsabilitate pentru succesul sau insuccesul uh, Um, combaterii, în combaterea uh, fraudei cu TVA. Și este foarte clar că nu avem de-a face aici cu forme naționale de criminalitate, ci cu forme europene de criminalitate. Așadar, și răspunsul uh, uh este și răspunsul trebuie să fie unul european. Și de aceea noi ne exprimăm pentru consolidarea posibilităților și a competențelor Europol în, acest, uh, în aceste chestiuni. Europol uh, uh, are primește anumite date pentru analiză, dar se plânge că în continuare datele nu sunt furnizate suficient, nu, nu sunt furnizate suficient de repede și acest lucru reprezintă o mare problemă pentru capacitatea de analiză a Europol. Um, și în Germania uh, adesea am avut această problemă în trecut, uh, erau, uh, se ridicau excepții de confidențialitate, de exemplu, pentru a nu se furniza anumite date către autoritățile de aplicare a legii. Și probabil că știți, este o dilemă pe care o avem și în combaterea terorismului, care e discutată deja de foarte mult timp. Uh, e vorba de criminali- și de criminalitatea bancară, transnațională sau internațională. Um, e nevoie de găsirea unui echilibru, dar e, noi credem că ministrii ar trebui să uh, susțină euro și să consolideze poziția Europol. În orice caz, e nevoie de o extindere a competențelor operaționale, a, a, operative a Europol și de consolidarea a, instituției a, Procuraturii Europene care va fi a, introdus, a parchetului european. Um, noi considerăm că această, acest proiect va avea succes doar în momentul în care există și un drept penal procedural și un drept penal procesual la nivel european. În documentul meu am făcut și niște uh, observații care completează uh, ceea ce vă spun. Uh, um, Cred că ar trebui menționat faptul că și mari instituții financiare au fost implicate în uh, astfel de probleme de fraude în trecut. Um, în Germania, la Frankfurt, Există un uh, proces important care este pe rolul instanței. Uh, de aceea, cred că este cu atât mai important să existe drept penal, uh, procedural și procesual în, la nivel european și, de asemenea, un drept penal care să cuprindă și domeniul întreprinderilor. Mulțumesc! 10 minute și o secundă. Mulțumim, domnule Fidler, și pentru că ați uh, respectat uh, timpul acordat. Înainte să dau cuvântul raportorilor din umbră, vreau încă o dată să dau comisia, uh, cuvântul comisiei. Domnul Raponi, șef de unitate, am înțeles că este grav bolnav, îi transmitem sigur toate cele bune și mă bucur că există cineva care îl înlocuiește. Nu știu exact care dintre dumneavoastră va lua cuvântul, dar Așteptăm perspectiva Comisiei cu privire la subiectul discutat. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, scuzați-l pe șeful de unitate, domnul Boni, care este grav bună. Mă numesc Patrick Fileș și le înlocuiesc astăzi. Mai întâi câteva comentarii în legătură cu planul de acțiune în materie de TVA și inițiativele respective pe care vrem să le adoptăm împotriva fraudei în materie de TV. Unul dintre primele lucruri pe care vreau să le subliniez este că, din punctul nostru de vedere, nivelul atins de frauda de TVA în UE e cu totul inacceptabil. Avem o estimare de 50 de miliarde de euro fraudă transfrontalier în materie de TVA, mai ales fraudă carusel. Iată de ce am subliniat <clears throat> foarte clar în planul de acțiune în materie de TVA ca un spațiu unic al TVA-ului, punând capăt sistemului tranzițional de TVA cu care trăim astăzi, <clears throat> e ceva necesar de urgență. Examinăm două opțiuni pentru regimul definitiv de TVA. 1. Să eliminăm excepția la tranzacțiile transfrontaliere, intracomunitare, Cealaltă opțiune pe care am examinat-o a fost de a generaliza sistemul de taxare inversă. O opțiune este să taxăm în cegul lanț și a doua opțiune să suspendăm TVA-ul pe lanț până la consumul final. Am avut o discuție în colegiul de comisari și concluzia discuției a fost că cea mai bună opțiune este să taxăm tranzacțiile mai degrabă decât să suspendăm TVA-ul pe întregul lanț. S-au adus mai multe argumente în favoarea acestei concluzii. O serie de argumente se leagă de povară administrativă. Nu o să repet ce a spus reprezentantul IMM-urilor europene în acest sens. Într-adevăr, părerea comisiei este că taxarea inversă generalizată probabil că ar mări povara administrativă. Al doilea tip de argument se leagă <clears throat> și de argumentele menționate în această sală în legătură cu faptul că taxarea inversă generalizată ar putea genera nou risc de fraudă care să se mute la nivelul cu amănuntul sau în alte state membre. Cu toate acestea, Comisia pe deplin conștientă de faptul că e nevoie de măsuri urgente acum, pentru că un regim definitiv de TVA nu o să apară de azi pe mâine. Angajamentul nostru este să facem o propunere înainte de sfârșitul anului viitor și să implementăm un acord. Mai întâi să avem un acord și apoi implementarea, dar e nevoie de măsuri urgente. Unele dintre ele care au dovedit o anumită eficiență sunt măsuri convenționale, dar pe lângă acestea Comisia s-a angajat hm, în uh, Ecofinul din iunie să prezintă o propunere legislativă care să permită individual statelor membre să facă derogări de la sistemul comun de TVA pentru a aplica un mecanism generalizat de taxare inversă pentru furnizări interne fără un prag definit și cu păstrarea pieții interne. Această propunere va veni de la Comisie înainte de sfârșitul anului curent. Câteva scurte observații în legătură cu două aspecte suplimentare care au fost menționate de diversi vorbitori. Alte inițiative sunt cele necesare pentru a combate frauda, nu doar o schimbare a sistemului de TVA, ci mai multe măsuri asociate sunt necesare. După cum am spus în planul de acțiune în materie de TVA, Vom propune măsuri de a îmbunătăți cooperarea între administrații fiscale și organismele vamale și de aplicare a legii și să consolidăm capacitatea administrației fiscale. De asemenea, o propunere de reformare a cooperării administrative <clears throat> fiscale, inclusiv a funcționarii Eurofisc și o propunere pe care o vom înainta înainte de sfârșitul lui 2017. Ultima observație se leagă de un domeniu specific în care frauda e foarte îngrijorătoare. E un sector al economiei în plină dezvoltare, comerțul electronic, frauda în domeniul respectiv. Am auzit comentarii și de la unii vorbitori în legătură cu acest subiect. Intenționăm să facem o propunere înainte de sfârșitul anului curent pentru a extinde mecanismul mini-ghișeului unic la vânzări la distanță din Uniunea Europeană, dar și din afara Uniunii Europene, <clears throat> împreună cu îndepărtarea a scutirii pentru importul de pachete mici. Vom impune un prag pentru unele micro întreprinderi pentru o aterizare lină, <clears throat> pentru a facilita activitatea și viața micilor întreprinzătorilor, Obiectivul pachetului va fi de a simplifica, de a reduce povara pentru firme, dar și de a combate fraude. Și aș vrea să menționez încă o dată că frauda în materie de comerț electronic, pierderile s-au evaluat la 5 miliarde de euro pe an. Se estimează că ating chiar 7 miliarde de euro în 2021. Mulțumesc! Mulțumesc, vă mulțumesc și pentru faptul că ați uh, reacționat atât de rapid și ați venit să înlocuiți pe șeful dumneavoastră. Dau cuvântul acum raportorilor din umbră și pentru S&D dau cuvântul doamnei Beres. Uh, mulțumesc. Mai întâi să vă transmit scuze din partea raportorului din umbră. Să întrerup microfonul. Tibor Țănin, care m-a rugat să îl înlocuiesc la această prima serie de întrebări. Aș vrea întâi să le mulțumesc tuturor experților în același timp. Nu sunt convins că suntem în regimul de expertiză sau de lobby, să depindă de intervenții. Poate că unele puncte de vedere nu s-au exprimat în această audiere, de unde importanța de a reveni prin întrebări la anumite aspecte. Aș vrea totuși să revin la această idee că taxarea inversă ar fi un mijloc mai eficace decât regimul actual. Prin colectarea la sfârșitul lanțului, la ultima verigă a taxei, mi se pare destul de contradictoriu cu ideea unei mai bune lupte împotriva fraudei în materie de TVA. Am auzit ce a spus comisia, care oarecum a spus că e urgent să se acționeze. Da, e urgent în lupta de combatere a fraudei. Cred că ar fi chiar dăunător să în dreptul într-un angrenaj care de fapt ar distruge toate verigile unui lanț pe care le-am asamblat într-o anumită perioadă de timp și care permite să avem o colectare la toate nivelurile lanțului de producție, colectarea TVA-ului pentru un sistem în legătură cu care nu avem nicio garanție care aveau mai mare eficacitate în uh, combaterea fraudei materiale TV. Ba chiar ar exista un risc de a mări posibilitățile de fraudă. Apoi, în legătură cu aplicarea de Trusted Dealers, ca propunerea comisiei, asta ne-ar permite să se combate mai eficace în schimburile transfrontaliere această fraudă și aplicarea unui sistem progresiv, definitiv, cu o schimbare a locului de colectare. Mi se pare că e o situație care trebuie și ea examinată. Și mai am încă trei întrebări cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte. Prima, în legătură cu <clears throat> listele ne îndreptăm spre o listă anexă de cotă redusă, actualizată cu regularitate sau mai mare flexibilitate pentru statele membre? Cred că e important ca invitații de aici să se poată pronunța cu privire la această listă în materie de acceptare și de rată redusă de TVA. Apoi aș vrea să verific ce a spus Comisia, care mi se pare un lucru foarte important, și anume lupta eficace împotriva fraude în materie de TVA, consolidarea puterilor procurorului. Vreau să verific mai întâi că raportorul nostru va sprijini această propunere, mai ales așa cum pare să fie elaborată și o să fie propusă de comisia jurii. Dar aș vrea să aud și care abordarea experților noștri în legătură cu acest aspect. Și apoi, un ultim aspect, mai aparte, dar la care întreb comisia, în legătură cu un caz concret de fraudă supra care mi-a fost atrasă atenția și despre care i-am scris doamnei comisar Vestager și domnului comisar Moscovici, și anume frauda TV, în profitul crescătorilor de porci, care face unele state membre să divizeze meseriile pentru ca producătorii de carne de porc să nu depășească pragul pentru plata de TVA. Aș vrea să știu de la Comisie unde s-a ajuns cu această situație. Mulțumesc, domnule Beres, pentru a cere domnul Luca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, da, și eu vorbesc germană, aș dori să mă concentrez în întrebările mele asupra posibilității introducerii unui sistem de taxare inversă. S-a spus aici uh, Comisia și cred că și primul expert au spus că un sistem de taxare inversă ar duce la o creștere a poverii administrative. N-am înțeles de ce taxarea inversă ar pune o povară administrativă mai mare decât uh, procedurile standard de azi. Însă, ce mi-e clar este faptul că Taxarea inversă uh, presupune o povară administrativă mult mai mică pentru uh, contribuabil și pentru întregul uh, lanț. Cred că este un element important. Apoi, dacă am înțeles bine, din ceea ce a spus domnul Ianecek, există experiență practică cu această procedură și anume că prin taxarea inversă se reduce frauda. Întrebarea mea, domnule Ianăcec, ați putea să ne dați niște cifre? Pentru că dacă este adevărat că uh, s-a redus frauda, uh, de, frauda cu TVA în Cehia, atunci trebuie să fi colectat mai mult TVA. Puteți să ne spuneți uh, în care este volumul în care s-a redus deci criminalitatea în acest domeniu? Uh, deci uh, o rată de creștere a veniturilor uh, în colectarea TVA. La aceasta mă refer. Apoi, o altă întrebare, sau poate ar trebui să spun că eu înțeleg foarte bine ceea ce s-a spus uh, referitor la introducerea pe etape a unei, a unei astfel de proceduri, că aceasta ar duce la, la nesiguranță și ar fi foarte vulnerabilă uh, și care ar dezavantaja activitatea economică. Dacă s-ar introduce doar în anumite branșe această procedură, nu am vrea să susținem acest lucru. Însă propunerea unei, uh, unui sistem generalizat uh, a fost făcută și deci întrebarea este dacă statele membre ar fi pregătite să preia toate acest sistem. Pentru că dacă uh, nu toate statele membre sunt pregătite, atunci întrebarea următoare este dacă nu ar fi posibil să se introducă taxarea inversă în anumite state membre, pentru că e o decizie suverană a autorităților fiscale din uh, statele membre respective. Și în alte state membre să nu se introducă. Deci întrebarea este referitoare, care adresez tuturor experților, ar fi o problemă dacă anumite state membre ar practica taxarea inversă și altele ar folosi Uh, taxarea standard. Pentru că eu cred că dacă se aplică principiul uh, statului de destinație în uh, comerțul cu mărfuri, nu există un conflict între, această, între cele două situații, între impozitarea inversă, taxarea inversă și impozitarea standard. Deocamdată mă opresc aici. Mulțumesc! Next auf der Liste für ALDE. Acum urmează Petr Iașec pentru ALDE. Mulțumesc. Aș vrea și eu să aud răspunsuri la întrebări puse de domnul Lichen, în special în legătură cu povarea administrativă. Dacă oratorii ar putea să ne spună ceva mai concret în legătură cu nivelul uh, poverii administrative dacă ar atinge un anumit nivel sau ar fi chiar disproporționat în legătură cu scopul urmărit. De asemenea, și o să aud dacă puteți să ne spuneți ceva mai concret despre posibila incertitudine legală. Nu știu dacă s-ar întâmpla sau nu. Am auzit de la Curtea de Conturi, dacă am înțeles bine, sistemul e bun, că singura problemă stă în puncte slabe de implementare, în special în șase state membre. Când vorbim despre nivelul de fraudă, <clears throat> probabil că nu așa stau lucrurile. Eu mă tem că există și lipsuri sistemice. Aș vrea să mi se spună cum. s-ar putea contracara frauda carusel sau cea <clears throat> a antreprenorului lipsă altfel decât taxarea inversă, poate pentru un mai bun schimb de informații de care ai nevoie în general, dar după cum am auzit, fraudatorii acționează rapid, flexibil, se mută dintr-un sector uh, de afacere în altul foarte rapid și mă tem că nu e niciun instrument uh, de contracarare. Dar, în fine, dacă aveți idei, eu m-aș bucura să le aud și cred că dacă nu avansăm cu proiectul pilot cu privire la taxarea inversă, ne vom învârti în continuare într-un cerc vicios, mă tem. Mulțumesc. Mulțumesc, Petru Iesec. Și acum urmează pe lista GUE, doamna Bermejo. Molly Scott Cato pentru Vers și pentru EFTD, domnul Țani. Dar nu-i văd pe niciunul dintre acești trei în sală. Întreb uh, grupurile lor politice dacă există cineva care îi înlocuiește. Văd că nu, atunci pentru ENF dau cuvântul domnului Capel. Mulțumesc! Hm, ce rapid am sărit înainte. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc uh, pentru Vreau să mulțumesc pentru toate expunerile și um, Aș dori să primesc niște informații mai concrete în ceea ce privește raportul uh, uh, curții de conturi. Sunt niște chestiuni care sunt esențiale din punctul meu de vedere. În primul rând, lipsa sau insuficiențele, deficiențele în schimbul de informații. Uh, Curtea de conturi ne-a spus că nici uh, OLAF și nici Europol nu pot să facă apel la informații schimbate între statele membre. Uh, și uh, reprezentantul poliției criminalistice ne-a spus că există o mare problemă, schimbul de informații și de aceea este foarte important să uh, se pună în aplicare recomandarea Curții de Conturi și să monitorizăm această situație. E nevoie de găsirea unei aplicații online pentru uh, colectarea TVA. Uh, un, mi se pare o propunere foarte bună și m-a impresionat uh, foarte mult uh, reducerea um, uh, fraude cu TVA, domnul Ianececa s-a referit la o reducere de 98% a fraudelor în materie de TVA, ceea ce pe mine mă convinge um, și nu mă mir dacă miniștrii din ECOFIN um, vor alege o aplicare generalizată a taxării uh, inverse, pentru că 98% cotă de succes este un procent foarte ridicat. Trebuie să spun că și eu am fost uh, sceptică la început, m-am gândit că va fi prea multă birocrație, mai ales pentru IMM-uri, dar în momentul în care văd că atât de mare este rata de succes, cred că ar trebui să îi se dea o șansă acestui uh, sistem, acestei proceduri. Și, în al treilea rând, um, da, urmărirea uh, penală trebuie să aibă loc la nivel coordonat uh, în cadrul aceleiași instituții sau în cooperare foarte strânsă între instituții. S-a dat exemplul statului uh, landului Rănânea de Nord-Vestfalia din Germania, unde cu această cooperare este foarte bine structurată și poate că ar putea fi luat ca exemplu pentru o cooperare instituțională. Uh, frauda în materie de TVA este o problemă foarte mare pentru statele membre. Am auzit tot felul de cifre, între 50 până la 170 de miliarde pe an pierdere. Statele membre trebuie să fie să aibă interesul și Uniunea Europeană trebuie să aibă interesul de a face tot ce se poate pentru a combate această fraudă. Poate că uh, taxarea inversă poate să fie uh, o soluție și, sigur, în același timp trebuie îmbunătățit schimbul de informații, astfel încât să putem să facem uh, progrese uh, astfel încât uh, cea de-a șasea directivă privind TVA, care um, încadrează doar o situație provizorie, să poată fi îmbunătățită. Mulțumesc, doamna Capel. Trei persoane s-au uh, înscris la intervenții spontane. Văd că nu mai este altcineva. Atunci dau cuvântul un minut domnului Donano. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să abordez chestiunea TVA-ului și a calului. De 20 de ani, filiera Ecvestră se dezvoltă și contribuie la creșterea economică și ocuparea forței de muncă în domeniul periurban și, de asemenea, ce privește sportul la agramentul. Printr-o hotărâre a Curții de Justiție Europene, a acestui elan s-a frânat în ianuarie 2015 a dus la o creștere a cotei de TVA aplicate acestor activități. Aceste creștere a TVA-ului a făcut ca supraviețuirea unui mare număr de centre ecvestre de creștere mm, plus uh, dificultățile economice în agricultură și conjunctura generală atât de dificilă în care își desfășoară activitatea. Această audiere consacrată unui sistem de TVA european definitiv uh, și de luptă împotriva fraudei în materie de TVA, îmi permite să reamintesc că o viitoare modificare a directivei europene referitoare la TVA ar trebui de asemenea să se ocupe și de o clarificare a regimului de TVA pentru centrele ecvestre, pentru a le permite statelor membre să leagă rata de TVA aplicabilă acestor activități. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Niedermayer. Try to be quick. Mulțumesc. Încerc să fiu rapid. să coment. Mai întâi căutăm soluții europene pentru că funcționa pieții unice e unul dintre cele mai mari avantajele Uniunii Europene. Sunt întotdeauna de acord cu vorbitorii. Ar trebui să ne concentrăm pe o mai bună estimare a <clears throat> discrepanțelor de taxe, pentru că dacă nu știm cât de mare e problema, nu putem găsi soluția bună. Și asta se reflectă și în unele documente parlamentare. În ce privește frauda? contracararea. Sunt doar două opțiuni. Una, spațiul unic de TVA, care are beneficii asemănătoare cu sistemul european, cu efecte în cascadă ale TVA-ului și, în esență, rezolvăm problema transfrontalieră. La începutul fiecare fraude carusel sau majoritatea lor e o deplasare transfrontalieră. Cinstit, nu cred cum a rezolvat taxarea inversă problema, cu excepția cazului în care se aplică în întreaga Uniune și pentru toate mărfurile. În loc să fie o taxare inversă limitată, discutăm mai degrabă de suspendare de TVA, ceea ce înseamnă fraudă noi la sfârșitul lanțului și multe alte probleme. Dacă se implementează numai de la un anumit nivel sau cuantum al facturii, se creează problema a unei recuperări a TVA-ului de la stat. E vorba de o întârziere și o creștere a costurilor. Cred că ar trebui să optăm pentru una dintre opțiuni, să facem ceva foarte rapid și să nu facem între timp niciun fel de experimente. Mulțumim, doamna Ghil. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Mulțumesc și vorbitorii. Vreau să mă refer la chestiunea că anul acesta Curtea de Conturi a vizitat 5 state membre, Germania, Italia, Ungaria, Letonia și Regatul Unit și ce au constatat că majoritatea acestora <clears throat> nu erau în controle transfrontaliere între datele fiscale și cele vamale. În ce privește informațiile materiile TVA schimbate între statele membre, sunt probleme reale cu acuratețea, cât sunt de complete, dacă sunt la timp sau nu. Și o lipsă de cooperare și uh, suprapunere de puteri între a agențiile administrative, judecătorești și de aplicare a legii. Avem un exemplu cu raportul auditorilor. Un stat membru a trimis un mesaj despre o cifră corectă de TVA sau numai de TVA incorrect după 2 ani și jumătate. Pe păi cum rezolvăm problema dacă așa se semnează lucrurile? S-a descoperit că nici Europol, nici OLAF nu pot să aibă acces la date din statele membre din rețeaua antifraudă sau din uh, schimbul de informații în materie de TVA. V-aș ruga frumos să ne spuneți ce îmbunătățiri s-au făcut, în caz că s-au făcut în ce privește schimbul de informații între autoritățile fiscale din martie anul curent până în prezent. În 2011, uh, Curtea de Conturi a cerut o revizuire a articolului 42 din procedura vamală, care știți că acordă exceptare de TVA în prima țară de import cu toate acestea, Comisia n-a făcut nimic. Având în vedere că pierdem între 40 și 60 de miliarde TVA în fiecare an, ce pași credeți că ar trebui întreprinși și cum s-ar putea reforma articolul la care m-am referit? Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum revenim la experții noștri pentru 5 minute pentru început și îi luăm în aceeași ordine în care au vorbit, începând cu domnul Caracatsanis. Okay, uh, thank you, thank you very much for, for your interesting questions. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările interesante. Aș vrea mai întâi să... Uh, domnul uh, președinte mi-a pus două întrebări la început, chiar la început. Ce considerăm că ar fi măsurile cele mai urgente și cum putem îmbunătăți lupta antifraudă? Uh, am menționat înainte, la început, un lucru legat de cifre. Ați auzit aici și de la unul dintre prezentatori acest lucru uh, despre diferența de, uh, de plată TVA. Că nu este o estimare uh, pe care ne putem baza, pentru că în afară de faptul că include frauda uh, internă și transfrontalieră, include și unele pierderi din cauza unor măsuri legale de evitare a taxelor, insolvență, uh, arierate ale companiilor și mai departe. Mai mult, acest gol în plata TVA este foarte sensibil și am spus asta și se citează tot timpul. <clears throat> Trebuie să știm cum să măsurăm frauda cu TVA. Mi s-a spus că e între 40 și 60 de miliarde. Da, poate. Da, și avem exemple concrete pe care aș putea să vi le dau în acest studiu pe care Comisia l-a făcut, unde vedem că aceste estimări nu sunt, uh, nu ne putem baza pe ele, nu sunt corecte. Pot să explic și de ce am mers în state membre, am văzut măsurile pe care le-au luat, e mult mai puțin, suma e mult mai mică, deci nu e o cifră pe care ne putem baza. Deci mai întâi trebuie să începem să măsurăm corect uh, situația și să descriem fenomenul. Și apoi măsurile cele mai urgente în sistemul actual am văzut că am constatat că sistemul în general este solid în principiu. Există niște instrumente uh, cu care să lupt se luptă împotriva fraudei și a tranzacției, tranzacțiile cu TVA trebuie folosite mai bine acum, inclusiv prin acest schimb de date între autoritățile vamale și de uh, impozitare uh, și fiscale, uh, pe care Comisia nu pare să-l preia, deși face parte din recomandările noastre. Majoritatea recomandărilor au fost abord- preluate de către Comisie. Doar un lucru mic acum. La primul punct, în legătură cu uh, taxarea inversă. Și trebuie să susțin ce am spus în raportul nostru special și vă citesc alineatul 87 și alineatul 88. Aici uh, suntem în dezacord cu Republica Cehă. Am spus că este un instrument util de luptă împotriva fraudei care nu este aplicată în mod consecvent. Care e poziția noastră? Noi considerăm că taxarea uh, inversă e utilă atunci când se aplică consecvent de către toate uh, statele membre unor sectoare riscante. Asta am spus. Într-un studiu pe care l-am făcut, Republica Cehă e singurul stat membru care este în favoarea acestei generalizări a taxării inverse. Care e problema cu taxarea inversă, așa cum ați auzit de la Comisie, mută frauda la stadiul final, la faza vânzării cu, amănuntului, cu amănuntul și, prin urmare, nu considerăm că ar fi o măsură eficientă în lupta contra fraudei, pentru că riscul de evaziune este mai mare în faza an detai. Practic, ă, ă, aplicarea acestui sistem ar însemna să avem o așa numită sales tax, o taxă ă, pe vânzarea produsului. Începește nivelul de fraudă. Repet ce am spus, am spus că sistemul este solid, există instrumente, există bune exemple, problemele pe care le-ați văzut nu sunt insurmontabile. Am văzut că două state membre pe care le-am menționat au luat măsuri speciale și au îmbunătățit în mod dramatic și semnificativ nivelul de colectare uh, și au redus frauda. Și ce poate Comisia este să promoveze bunele practici prin sistemele existente de schimb de informații, pentru că acestea există. În fine, Uh, către Dr. Capel. N-am spus că nu putem obține, că n-am putut obține anumite dosare, n-avem, n-am avut probleme la audit, am spus uh, anumite lucruri despre Europol și Olaf, însă așa e. Același lucru pe care l-a spus și unul dintre paneliști și am spus deja că uh, la comisie se iau măsuri pentru a rezolva aceste probleme. Cred că asta este tot ce vreau să spun. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Hümer. Mulțumesc. Mă voi concentra pe două lucruri. Mai întâi, taxarea inversă. Principala problemă în ce privește IMM-urile cu acest sistem, pe care au IMM-urile cu acest sistem, este că în acest moment, în niciun stat membru, autoritățile fiscale nu dau IMM-urilor posibilitatea de a se baza pe informația legată de numărul de TVA pe care îl primesc de la client. Dacă numărul e greșit, deci dacă clientul nu există, dacă clientul nu e cine spune că și dacă IMM-ul trimite factura cu TVA și după aceea TVA-ul este dedus, atunci IMM-ul trebuie să plătească TVA-ul și nu poate să-și mai recupereze banii. Deci asta este principala preocupare a IMM-urilor și atâta timp cât IMM-urilor nu li se oferă informație pe care să se poată baza, informație corectă, sistemul e foarte riscant pentru noi. În al doilea rând, povara birocratică. Ați spus, domnule Locher, că dacă ați introduce acest lucru temporar și numai pentru anumite sectoare sau numai pentru anumite țări, atunci un IMM trebuie să decidă întâi despre ce vorba este business to business sau e business to consumer. După aceea este uh, taxare normală sau taxare inversă. Deci sunt în companie ei trebuie să facă toate lucrurile astea și dacă o fac timp de 2-3 ani și după aceea uh, se, trebuie să se întoarcă în momentul în care acest sistem temporal este eliminat, atunci asta este o povară. Avem mai puține probleme cu o introducere generală în toate statele membre, dar atunci apar uh, problemele menționate de comisie și de colegul de la Curtea de Audit și practic muți tot riscul la ultimul stadiu al tranzacției și cred că uh, comisia ar zice că ar trebui să avem o zonă uh, de taxare unică mai degrabă decât să avem uh, taxarea inversă. În al doilea rând, lista cu ratele reduse de TVA. Dacă folosim uh, principiul destinației pentru a da mai multă libertate statelor membre, din nou vom avea state membre care vor reduce taxa de TVA ca să atragă consumatori din străinătate. În zone de frontieră bine populate, uh, de exemplu, vom avea oameni care din Germania se vor duce în Luxemburg să cumpere anumite lucruri dacă se va reduce TVA-ul. Deci nu puteți spune că nu va exista un uh, impact serios asupra pieței interne dacă dați statelor membre libertate mai mare ca să decidă ce regim de TVA vor, îl vor aplica și unde aplică reduceri și unde aplică excepții. Trebuie să avem grijă pentru că altfel distorsionăm piața internă. Mulțumesc. Domnul Ianacek. Mulțumesc. Aș reacționa mai întâi la ce a spus domnul Carațanis. A spus că doar Republica Cehă a fost în favoarea taxării inverse. Din câte știu, sunt uh, vreo 10 țări care, membre care ne susțin clar și 5 care ni s-au alăturat în aplicarea ei. Deci nu pot fi de acord cu declarația noastră. Apoi s-a spus că sistemul nu va funcționa pentru că frauda va fi practic transferată în, alte, în altă țară. Asta va arăta că sistemul funcționează, pentru că dacă va determina această reacție, înseamnă că el funcționează și dacă există un risc ca frauda să migreze către uh, finalul lanțului comercial, către punctul final de livrare, atunci aș spune că o astfel de fraudă e de vreo două, trei ori mai ușor de rezolvat decât în mijlocul lanțului comercial. Deci, imaginați-vă că puteți cumpăra mărfuri cu zeci de milioane transnotalieri și cineva care n-a fost niciodată în țară, dar este uh, proprietarul unui SRL domiciliat la o adresă virtuală, nu, va fi, nu vom fi niciodată, nu veți putea niciodată să-l puneți mâna pe el, să-l prindeți. Și acesta va putea fura banii foarte rapid. Pe când dacă vreți să comiteți o astfel de fraudă la sfârșitul lanțului comercial, veți avea o mare problemă, pentru că va trebui să plasați bunurile și serviciile în astfel de uh, într-o anumită cantitate și va uh, trebui să vedem care este consumatorul final care cumpără. Deci o uh, diferență semnificativă. Nu avem de gând să uh, atac ideea unui mecanism de tip one-stop shop. Nu am spus că nu e util, cu siguranță. Uh, dar încă n-am înțeles cum va funcționa acesta în Europa. În ce privește uh, taxarea inversă, pot să înțeleg și pot să-mi imaginez foarte ușor cum vor funcționa lucrurile de direct în Republica Cehă. Dar nu știu cum va funcționa un mecanism de tip uh, one-stop shop. Deci cred că e o chestiune care merită discutată. Dar am introduce un sistem prin care se va aplica TVA-ul transfrontalier de la un stat membru în altul. Dar, bine, cum și cum se returnează astfel de taxă unei companii care a plătit transfrontalier acest TVA? Asta ar cere o cooperare administrativă cuprinzătoare și cine ar rambursa TVA-ul? S-ar face un clearing? Nu avem nicio idee ce va aduce acest sistem. Deci, eh, așteptăm o analiză care să ne, arată, să ne arate de ce One Stop Shop-ul e un sistem mai bun. Noi nu credem că el va elimina frauda fiscală. Frauda fiscală va exista atât timp cât vor exista taxe și impozite. Dar cred că analiza noastră ar trebui să se concentreze asupra modului în care evaziunea fiscală poate fi, se împarte de la un stat membru în altul. Dar cred că trebuie să ne mai gândim mult la asta. Și să vedem dacă o taxare inversă este utilă. Uh, începește simplificarea am dorit să analizăm ce înseamnă asta din punct de vedere al poverii administrative. Dar cred că uh, impactul va fi semnificativ. Directiva actuală vă permite să uh, aveți o uh, taxare investă pe anumită marfă, dar dacă e mult mai dificil să, stim, să examinez dacă acest, acest prag de 10.000 de euro face lucrurile mai ușoare. Apoi există un număr de riscuri și în acest moment există o foarte mare povară administrativă care rezultă dintr-un sistem complex care să se aplice la diverse niveluri ale lanțului de distribuție. În ce privește nivelul de certitudine, asta se leagă de povara administrativă. Nu cred că asta va crea incertitudine pentru plătitori, pentru că îmi imaginez că va fi dificil să definim, de exemplu, activități de construcție care să fie supuse taxei, eh, taxări inverse, dar pe de altă parte a defini o livrare mică față de o livrare mare cred că e mult mai ușor. A fost o întrebare domnului Capo. Ah, nu, scuze, dacă nu mai am timp, mă voi opri aici. Dacă ați putea spune foarte rapid, am fi recunoscători pentru că nu mai avem timp. În regulă? Doamna Capel a întrebat în legătură cu sau a fost surprinsă de acest procent de 98%. Da. Așa este, dar e vorba de segmente individuale și să nu uităm că e vorba de mărfuri specifice. Dacă odată ce introduci uh, anumite mărfuri specifice, problema migrează la altă uh, marfă. Începește impactul uh, fiscal, începește uh, taxa colectată. Nu s-a colectat taxe suplimentar pentru că frauda s-a transferat pur și simplu pe altă marfă, pe alt tip de marfă. Dar care este numitorul comun al tuturor uh, uh, grupurilor de fraude. Nu e vorba de fraude cu 1000 de euro. De aceea vrem uh, un uh, regim de... Uh, cu domnul Fidler, mulțumesc foarte mult. Au fost uh, câteva întrebări, una legată de procurorul european. Pun asta în contextul schimbului de informații și ce, despre ce fel de informații vorbim aici. Din, după părerea noastră, situația aceasta trebuie, ne face să ne gândim cum vrem să combatem uh, criminalitatea sunt anumite forme de criminalitate care pot fi rezolvate mai ușor de autoritățile locale. Uh, fiecare uh, număr de telefon pe uh, fiecare număr de TVA pe care îl primim va fi foarte dificil acum, chiar și când ai o investigație comună, e foarte greu să creezi o problemă, o uh, echipă și asta e o problemă de zi cu zi, o problemă practică, de eforturi practice. Întrebarea este cine asigură uh, securitatea internă? criminalitatea organizată devine și mai puternică cu fiecare miliard de euro pe care îl fură. Asta e un lucru care uh, îi îngrijorează pe cetățenii noștri pe termen lung și cred că cetățenii ar fi uh, dezamăgiți să afle că nu suntem cel puțin în condiții egale, pe picior de egalitate cu, uh, cu infractorii. E un spațiu unic pentru criminalitatea lor, pe când zona Schengen rămâne incompletă. Asta este o problemă majoră. Asta e o problemă pentru crimă organizată și pentru terorist. Nu pot spune asta suficient de uh, mult. Dați-ne uh, o susținere reală, pentru că trebuie să avem, uh, să facem pași pentru a avea un pas uh, european, un spațiu european unic. Asta e miza când vorbim despre procurorul european. Dacă Consiliul Ministrilor, Consiliul de Ministri vorbește de diferite soluții, Asta nu e suficient. Am vrea să vedem un Europol puternic și nu înseamnă că îi copiem pe american dacă vorbim despre un FBI european. Vorbim despre a avea o agenție europeană centralizată care să poată primi toate datele de care uh, are nevoie și Uh, inspectorii și investigatorii care se ocupă de caz trebuie să raporteze aceste cazuri Europolului în orice regiune lucrează și asta ar fi un ajutor pentru ministrii de finanțe a Europei. Aceștia ar trebui să ceară agențiilor lor să dea aceste date la Europol pentru ca Europolul să poată pune lucrurile la oaltă, să facă toate legăturile și să aibă o imagine completă a criminalității. Și asta este ca să răspund în întrebării domnului Luche. în această dezbatere privind taxarea inversă, multe țări nu au vrut să se implice. Și ca să vă răspund la întrebarea, domnule Luca, când există forme de criminalitate atât de profesionalizate, evident, ei întotdeauna, ca și apa, încearcă să treacă prin zonele cele mai ușoare, să găsească căile cele mai ușoare de acces. Cred că grupurile criminale pot uh, să se mute dintr-o țară, mute, să se miște într-o țară într-alta. De aceea abordările uh, individuale de la țară membră la alta nu sunt ideale. Trebuie să avem o abordare integrată, pentru că altfel criminalii vor continua să ne uh, evite sistemele. Mulțumim, domnule Fidler, că ați respectat încă o dată timpul de vorbire și dau acum cuvântul încă o dată Comisiei. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că s-au spus multe lucruri și nu se mai adaug altele în legătură cu taxarea inversă. Un aspect pe care aș vrea totuși să reacționez uh, e vorba de procedura de import 00, 4200. S-a pus întrebarea ce face Comisia. Aș vrea să vă reamintesc în primul rând că legislația a fost întărită recent S-au făcut multe activități pentru a implementa această legislație și există un grup de lucru care a pregătit recomandări de îmbunătățire a cooperării între autoritățile fiscale naționale și vamale și lucru asupra verificării automate a datelor de TVA pe declarația de import și aș vrea de asemenea să adaug faptul că zona unică de TVA, pe care intenționăm să o implementăm, va avea drept efect tocmai eliminarea acestei proceduri 4200. Această procedură e datorată faptului că avem excepții la import și excepții la livrarea intracomunitară. Deci dacă eliminați excepția la livrările intracomunitare, eliminați posibilitatea fraudei intracomunitare cu TVA, dar și a acestei proceduri foarte specifice 4200. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în încheiere dau cuvântul raportorului domnul Langen. Da, pe scurt, în primul rând vreau să mulțumesc experților. Am aflat astăzi că, în mod clar, în Cehia există experiențe pozitive care au dus la îmbunătățiri concrete. De asemenea, am aflat că una dintre problemele principale ale sistemului actual uh, reprezintă lipsa utilizării tehnologiei informație, informației, uh, lipsa schimbului de informații și uh, atâta vreme cât nu se rezolvă această problemă, nu se poate îmbunătăți sistemul. Vreau să mă refer în primul rând la ceea ce a spus uh, uh reprezentantul Curții de Conturi. Um, în raportul uh, 89 se spune că uh, există niște probleme, se fac niște recomandări uh, și, într-adevăr, uh, Cehia a Uh, venit cu această propunere și 10 state au susținut această propunere. 5 au fost împotrivă și 12 s-au abținut. Acesta este rezultatul votului informal din iulie în acest an în Consiliul Ecofin. Și se spune în raportul Ecofin uh, că s-a depus o cerere, dar nu e același lucru. Vreau să subliniez asta. Apoi, s-a întrebat unde sunt mai mari posibilitățile de fraudare. Nu tocmai în competențele naționale? Dacă trebuie să plătești uh, taxele la sfârșitul, la capătul uh, sistemului, atunci nu e oare cel mai bun instrument pentru a consolida și mai mult competențele naționale ale statelor membre? De aceea sunt pe aceeași linie cu domnul Luche și anume ar trebui să ne gândim la un proiect pilot ca început, dar sigur obiectivul final fiind acela de introducere uh, uniformă a acestui sistem în toate statele membre. Și în încheiere, Vreau să vă amintesc un citat al uh, ministrului de finanțe în Grecia. Am fost în aprilie în delegație la Uh, acesta și acesta mi-a spus că introducerea um, obligațiilor electronice uh, a făcut să crească uh, TVA-ul cu 80%, um, colectările de TVA cu 80%. Deci e vorba de statele membre care trebuie să controleze în comerțul cu amănuntul uh, colectarea TVA-ului. Deci statele membre trebuie să își facă temele și de aceea și propunerile reprezentantului Asociației um, Germane a Poliției Criminalistice trebuie să fie luate în considerare. Vă mulțumesc! Foarte călduros și cred că în uh, negocierile cu raportorii din umbră vom găsi în continuare compromisuri uh, rezonabile. Mulțumesc! Mulțumesc și eu uh, tuturor oaspeților prezenți pentru aceste expuneri și discuții interesante de astăzi. Încheiem, deci, acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. E vorba de bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017. Discutăm amendamentele. Votul în ecran este programat mâine și dau cuvântul de la bun început uh, raportorului domnului Ferber. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Întotdeauna, imediat după vacanța de vară, toate comisiile trebuie să se ocupe de buget. Bugetul pe anul 2017 are, este unul deosebit. Comisia a considerat că în propunerea preliminară de buget Uh, că propunerea preliminară trebuie să fie făcută după 20 uh, iunie, de fapt trebuia făcută în mai. Uh, am considerat că a fost o decizie inteligentă pentru că um, uh, Regatul Unit a decis să rămână în Uniunea Europeană. Îmi cer scuze că formulez așa de cinic lucrurile. De aceea a fost foarte greu după ce și Consiliul uh, și-a, nu s-a grăbit uh, nici el să uh, discute documentul, suntem puțin în întârziere și de aceea vreau să mulțumesc tuturor colegilor, tuturor raportorilor din umbră pentru faptul că și în aceste condiții, cadru dificile, uh, în ceea ce privește calendarul, au colaborat foarte constructiv cu mine, pentru că e foarte greu atunci când trebuie să discuți fără să ai cifrele. Pentru mine a fost important uh, să lucrăm pe baza deciziei privind descărcarea de gestiune pentru anul 2015. La momentul respectiv um, uh, am uh, decisă niște principii care să fie continuate și prin bugetul 2017, care să reflecte prioritățile noastre. Vă spun doar câteva cuvinte cheie. În primul rând, consolidarea capacității societății civile în domeniul serviciilor financiare, care a fost uh, un proiect S-a uh, propus un temei juridic care trebuie să fie adoptat și pentru că noi suntem uh, comisia competentă în fond, uh, ar fi bine ca acest temei juridic să fie stabilit cât mai repede, pentru că dacă nu, nu avem banii la dispoziție. Dar instituțiile care profită de aceste fonduri ar trebui să facă eforturi pentru a, a obține fonduri și din altă parte. Um, nu pot să depindă în continuare de banii aceștia venind de la Comisia Europeană. Și apoi, sigur că ne-am ocupat și de cele trei autorități de supraveghere pe care trebuie să le controlăm noi la ECON. Am purtat uh, discuții cu toate cele trei, cu EBA, ESMA și EIOPA, cu președinții și uh, cu uh, oficialii responsabili de buget în autoritățile de supraveghere. Uh, Autoritatea Bancară Europeană și Autoritatea pentru um, Asigurări au cerut uh, fonduri suplimentare pentru 2017, doar ESMA este mulțumită cu planul uh, bugetar, nu a cerut fonduri suplimentare. Sunt uh, puțin dezamăgit, sper că și comisia este prezentă, pentru că eu voiam să știu uh, care sunt fondurile care vor sta la dispoziția agențiilor uh, pentru anul 2017, pentru că pe baza bugetului 2017 um, uh, e o chestiune complicată de calculat cifrele pornind de la anul 2015 până la anul 2017 uh, și uh, um, Mă bucur uh, să primim de la Comisia Europeană um, niște cifre clare. Sigur că una dintre cele trei autorități de supraveghere are sediul într-o țară care și-a exprimat dorința să părăsească Uniunea Europeană, de aceea eu consider că deja în bugetul pe anul viitor uh, trebuie să fie luate măsuri de Autoritatea Bancară Europeană pentru ca Uh, mutarea aceasta care va avea loc în mod inevitabil, pentru că nu poți să ai o agenție de supraveghere europeană cu sediul într-o țară care nu aparține Uniunii Europene. De aceea trebuie luate măsurile necesare pentru a pregăti uh, această mutare care va avea loc cândva în anii următori. În ultimii ani, de asemenea, ne-am ocupat de dreptul fiscal. Avem programul Fiscalis 2020, prin care aici dorim să cerem o revizuire din partea Comisiei, pentru că avem recomandările taxe 1, taxe 2 uh, și dată fiind legislația pe care am adoptat-o în domeniul uh, fiscal, referitor la schimbul de informații în ceea deciziile fiscale, probabil că programul fiscalist ar trebui să fie uh, revizuit pentru a reflecta modificările care au uh, avut loc, un, o chestiune importantă care ar trebui să fie să primească atenția necesară. Și apoi, în ceea ce privește transparența fiscală, m-aș fi bucurat dacă s-ar, ar fi fost posibil să um, introducem o acțiune pregătitoare în colaborare cu direcția Taxud. Colaborarea a fost dezamăgitoare și de aceea uh, propun uh, să continuăm doar uh, un proiect pilot care există deja. Mi-aș fi dorit să putem primi o susținere mai serioasă din partea Comisiei dar sigur voi încerca să mai discut uh, chestiunile cu comisarul care sigur a venit în comisie și ne-a spus cât de importantă este activitatea în acest uh, domeniu, cât de importante sunt progresele în domeniul fiscal. Sigur că am uh, încercat cu raportorii din umbră să elaborăm compromisuri. Cred că am ajuns la rezultate foarte bune și de aceea vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru atmosfera foarte constructivă de lucru, astfel încât mâine să putem să prezentăm o propunere uh, echilibrată, o folosim uh, în mod uh, optim banii care, au, care vin de la contribuabili în cele din urmă și în calitate de raportor uh, îmi iau angajamentul ca în următoarele dezbateri în Comisia pentru Bugete să uh, fiu atent la toate negocierile care uh, țin de acest, uh, de acest dosar. Așadar, sper să putem să adoptăm mâine un aviz echilibrat, astfel încât și interesele noastre în procedura bugetară 2017 să poată să își găsească locul în raportul final. Mulțumesc! Mulțumesc raportorului și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Îl reprezintă pe domnul Coțolini de la SID, doamna Pervonș Perez. Și bucur de... Mulțumesc că am multe responsabilități astăzi și trebuie să cer scuze în numele colegului Coțolino care din nefericire a trebuit să se întoarcă în Italia din cauza unor evenimente neprevăzute. M-a rugat să mulțumesc călduros uh, raportorului principal și raportorul fictiv pentru toată activitatea pe acest dosar și ar fi dorit să revină pe cinci puncte pe care vreau să le precizez. Primul este acțiunea legată de investițiile în creștere economică și importanța pentru el și pentru grupul nostru politic al acestor măsuri și acestui accent, pentru că acest buget este un instrument foarte important de susținere a politicilor în favoarea creșterii și investițiilor. Relansarea investițiilor, uh, crearea de locuri de muncă, toate acestea sunt uh, o veritabilă prioritate și obiectivul trebuie să fie acela de a regăsi un nivel de investiții Eh, similar cu cel dinainte a crizei economice în Uniunea Europeană. Mi se pare esențial să susținem activitatea și capacitatea de intervenție și de creativitate a micilor, la IMM-urilor, prin uh, acțiuni care să favorizeze competitivitatea și a, acțiunile lor. Un al doilea punct pe care m-a rugat să insist este necesitatea de a îmbunătăți în continuare susținerea oferită organizațiilor reprezentative ale societății civile, chiar dacă membrii acestei uh, comisii sunt uh, asaltați de lobiști care au mijloace de intervenție și de convingere mult mai uh, solide și mai importante. Această capacitate de a avea un echilibru în expertiza pe care o primim are legătură cu interesul public și aceste organizații, fie că e vorba de Finance Watch sau Better Finance, au jucat un rol important în protecția consumatorilor și în uh, informarea în ce privește o reglementare financiară echilibrată care să reprezinte interesul general la nivel european. Și numai prin mijloace financiare adecvate Uh, pot aceste organizații să recruteze persoane și să-și dezvolte activitățile necesare pentru a-și îndeplini obiectivele. În al treilea rând, uh, domnul Coțolini consideră că acest ansamblu de acte legislative trebuie să se bucure de mijloace financiare adaptate sarcinilor pentru a fi uh, finanțate suficient, deci mijloace financiare și de personal. Știu că aici a fost greu de găsit un compromis, dar cred că punctul de echilibru este posibil și că trebuie să-l păstrăm. În al patrulea rând, domnul Coțolino și grupul socialist doresc foarte mult să îl invite pe raportor să reconsidere alineatul 5, care pune sub semnul întrebării activitățile agențiilor fără un aviz bugetar care ar putea fi suprimat, se pare. Al, al cincilea și ultimul punct, domnul Coțolino a depus un amendament uh, relativ la uh, susținerea EFSI și noi am vrea ca acest amendament să fie susținut în uh, spiritul susținerii activității de investiții, care este absolut crucial pentru relansarea economiei. Mulțumesc, doamnă Perez. În numele ECR, domnul Grimben nu este aici. Trecem la următorul vorbitor de la ALDE imediat. Well, thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh, I can be very brief. Mulțumesc, domnule președinte. Pot fi foarte succintă. Domnul Nils Torvalds m-a rugat să vă exprim scuzele sale pentru că nu poate participa alte are, obliga- are alte obligații, mi-a dat un mesaj foarte scurt și anume unul pozitiv, că poate susține toate compromisurile, deci uh, amendamentele de compromis, deci nu mai sunt alte comentarii. Mulțumesc. Ați fost un reprezentant, uh, uh reprezentantul GUE, colegul Gressler. Yes. Eh, yo creo que no necesitábamos el Brexit para saber... Nu cred că am avut nevoie de Brexit ca să știm că Europa este într-o criză profundă. Europa se confruntă cu provocări eh, enorme, refugiații, criza din economiile sudice, sectorul bancar, eh, ne temem de o criză financiară după ce am văzut testele de stres ale băncilor. Deci e clar că Europa are nevoie de acțiuni coordonate și de resurse, dar în loc de asta eh, avem o atitudine concentrată pe termen scurt care ne duce la dezastru. Totuși, Comisia și Consiliul vor să reducă bugetul cu 6,2% și în ciuda eh, îndemnurilor pe care le-am făcut să se acționeze, nu s-a întâmplat nimic. Totuși, se vorbește despre semestrul european și despre planurile de ajustare, dar știm că asta nu face decât să blocheze orice creștere economică în Europa și orice luptă împotriva șomajului. Trebuie să revizuim cadrul financiar multianual pentru că este o cămașă de forță care nu permite investițiile și nu permite nimic dincolo de planul Juncker. Tot ce vedem acum este o criză continuă și acest buget nu face altceva decât să o exacerbeze. Trebuie să ne schimbăm politicile. Mulțumesc, domnul Crespo. Domnul Gigold. Mulțumesc, domnule Simon. Cred că, sper că și dumneavoastră ați avut o vacanță de vară frumoasă. Foarte rapid. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru colaborare. Putem să susținem toate amendamentele de compromis în forma lor actuală. Mm, vreau să subliniez că rolul acestui aviz nu este de a avea o dezbatere generală privind bugetul. Ar fi multe opiniile verzilor pe care le-am putea Uh, exprima într-o astfel de dezbatere, dar nu acesta este scopul acum. Vreau să rog toate grupurile, pentru că există o eliminare în justificare pentru bugetul Eurostat în unul dintre amendamentele noastre. A cerut să se șteargă trimiterea la economia socială și la programul prostatistic al Eurostat Cred că nu ar trebui să fie controversată această propunere. De aceea vreau să rog toate grupurile să susțină păstrarea acestor cuvinte în raport, pentru că ele ar putea pe viitor să reprezinte baza unor negocieri între Comisia pentru Bugete și Eurostat pentru a îndeplini condițiile și justificările. Deci să nu susțină această eliminare a cuvintelor uh, economia socială dar uh, în afară de asta suntem întru totul de acord și vom susține raportul. Mulțumesc, domnul Ghicold. Mai există alte dorințe de intervenție? Domnul Țani nu este aici. Doamna Capăl pentru ENF. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că mâine vom ajunge la un rezultat foarte bun. Uh, propunerile raportorului au fost foarte echilibrate. Mulțumesc pentru acest lucru. Propunerile colegilor foarte constructive. S-au uh, uh, creionat prioritățile potrivite pentru semestrul european, și anume consolidarea investițiilor. Avem nevoie de o creștere a investițiilor la nivelul de dinaintea crizei, pentru că în continuare Um, există o, un decalaj de investiții de peste 200 de miliarde, de peste 400 de miliarde de euro. În același timp e nevoie de o politică bugetară echilibrată. În ceea ce privește capacitatea civilă, aici este necesar ca gradul de autofinanțare să crească. În continuare, finanțarea e 50% din uh, bugetul uh, comisiei și cele trei uh, autorități de supraveghere e foarte important să aibă prin bugetul 2017 suficiente fonduri astfel încât acestea să poate să-și desfășoare activitatea, dar ele trebuie să se limiteze la sacinile care le-au fost prescrise deja, și, sigur, în ceea ce privește mutarea, e, e bine să ne gândim și acest lucru și cred că vom ajunge la un rezultat bun mâine. Mulțumesc! Dăm să, dorim să dăm ocazia comisiei să intervine dacă dorește. Văd că nu. Uh, n-am mai văzut alte dorințe de intervenție și dau cuvântul raportorului pentru încheiere. Mulțumesc! Da, și eu speram că voi primi din partea comisiei cifrele pe care le aștept de săptămâni de zile. Văd că nu e cazul. Bun, asta este, mai așteptăm. Eu vreau să răspund uh, celor spuse de domnul Crespo. Noi suntem doar o comisie care exprimă un aviz în acest uh, caz. Um, cadrul financiar multianual a fost adoptat de acest Parlament, chiar dacă nu și n-a fost votat de grupul dumneavoastră. Asta este, dar atunci vă rog să respectați faptul că acest uh, cadru a fost acceptat și trebuie să ne uh, încadrăm în uh, cadrul financiar multianual. De aceea mi-a fost greu să ajung la compromis cu grupul dumneavoastră, pentru că nu discutăm despre cadrul financiar multianual, aici doar despre cifrele care țin de competențele comisiei noastre și, sigur, după declarația domnului Juncker, în dezbaterea generală, sau în uh, evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului financiar să purtăm această discuție, dar uh, astăzi aceste chestiuni nu au ce căuta în uh, dezbaterea noastră. În ceea ce privește uh, aliniatul al cincilea, există diferențe între PPE și S și D. Asta este, votăm mâine și vedem cine câștigă. Nu trebuie să includem tot timpul totul în uh, compromisuri pot să existe divergențe de opinie care să fie clarificate uh, prin uh, vot. Deci va decide majoritatea. Domnului Gigold, o observație. E vorba aici de întrebarea uh, criteriilor pe baza cărora se uh, poate folosi o anumită rezervă. Um, eu sunt pregătit să intru în acest uh, joc uh, dar uh, nu știu dacă merită. Mi-aduc aminte când eram în Comisia pentru Bugete și am introdus în uh, rezerve niște sume uh, minore și totuși Consiliul a făcut o întoarcere de 180 de grade pentru că nu era de acord. Bun, asta e una. Și pe de altă parte trebuie să vedem care sunt criteriile conform cărora se folosesc banii dintr-o din rezervă și eu consider că există o condiție care merge dincolo de consensul uh, la care am ajuns. Deci suntem de acord până la acel punct, restul va fi votat mâine de către majoritate. Cred că este corect așa. Și încă o dată mulțumesc uh, tuturor pentru colaborare. A fost uh, un pic ciudată procedura, fiind, procedura bugetară în acest uh, an, pentru că nu am avut uh, cifrele, în continuare nu avem uh, uh cifre din partea comisiei, dar cred că vom putea totuși să ajungem la un compromis bun mâine, care sper să-și găsească, să se reflecte în mod pozitiv în raportul uh, Comisiei pentru Bugete. Mulțumesc! Mulțumim și noi raportorului și trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de uh, examinarea amendamentelor la Cartea Verde a Comisiei privind uh, serviciile financiare cu amănuntul. Uh, termenul uh, pentru depunerea amendamentelor a fost în iulie și dau cuvântul lui Ole Ludvigsen pentru a prezenta situația. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, Venim după o bine meritată vacanță și ne reluăm activitatea în comisie. Am lucrat la această carte verde cu privire la servicii financiare cu amănuntul pentru persoane private și mici întreprinderi. Aș vrea să vă mulțumesc, dragi colegi, pentru amendamentele foarte interesante pe care le-ați depus. E un mare interes manifestat față de subiect, ceea ce e un bun punct de pornire pentru dezbaterea care începe acum. <clears throat> Sunt diverse idei constructive care sper că vor duce la cooperare cât mai fructuoasă. Sper că vom ajunge la compromisuri logice și la un sprijin parlamentar larg pentru propuneri. Ce aș vrea să subliniez e faptul că cooperarea dintre noi va continua intens. Multe dintre amendamentele primite sunt de calitate excelentă. de sper că dezbaterea pe care o vom avea <clears throat> va include cât mai multe dintre aceste amendamente pentru a se ajunge la un acord cât mai larg cu putință. Cred că e important să avem o atmosferă constructivă, să ajungem la compromisuri cât mai bune. E nevoie de o dezbatere constructivă, dar compromisurile să fie cât mai obiective și mai practice pentru a se bucura de sprijinul majorității. Sunt conștient totuși că sunt și provocări majore sunt diferențe și diviziuni între diverse amendamente. Unele diferențe de păreri nu s-ar putea neapărat reconcilia. Cu toate acestea, sunt convins că există și o cale de mijloc uh, rezonabilă între diverse poziții și cred că la această comisie putem contribui la o propunere care să vină cu o plus valoare pentru persoane individuale și mici întreprinderi. Cartea verde a Comisiei acoperă un domeniu larg de activități și sectoare cu mulți factori implicați, cu sectoare diferite, în țări diferite. Sunt diverse niveluri de potențial de cooperare transfrontalieră, de asemenea. Dar trebuie să examinăm cu atenție înainte de a adopta legislația, cred că e important să există o bună colectare și analizare a datelor util pentru a avea <clears throat> o bază empirică mai bună cu care să lucrăm. Aș vrea să mă refer la 5 idei cheie. În primul rând, mai multe amendamente se referă la niște perspective naționale foarte îngust, în timp ce propunerea vrea să încurajeze concurența pe piața unică, ceea ce sperăm că o să le dea consumatorilor produse mai bune la prețuri mai mici. Deci avem amendamente care se mișcă în direcții diferite și cred că trebuie să ne îndepărtăm de aceste abordări uh, înguste de specificitate națională și mai degrabă să sprijinim uh, Comisia în a crea o mai mare concurență și o piață internă mai puternică și nu să promovăm campionii pe plan național. Sunt diverse alte amendamente care pun interesul furnizorilor financiar uh, mai presus de cel al consumatorului. S-a vorbit aici de cât de important e să apărăm drepturile consumatorilor și eu sunt de acord sunt formulări care consolidează drepturile consumatorilor și cred că ar trebui să profităm de acestea. Pentru că consumatorii sunt dezavantajați când au de-a face cu distribuitori sau cu furnizori de servicii financiare, furnizorii digitali de servicii financiare. Există și ei și uh, lansează o mănușă, o provocare furnizorilor tradiționali. Trebuie să avem în vedere și furnizorii digitali. Cu cât să mai bine protejați consumatorii, cu atât va exista o mai bună circulație pe piața unică, ceea ce va mări concurența pe piața unică și va evita excluziunea financiară. Se subliniază în raport provocările puse de universul digital, pe care n-ar trebui să le subestimăm. Mulți oameni au nevoie de cunoștințe suplimentare în legătură cu modul în care să utilizeze serviciile financiare mai bine în viața de zi cu zi și persoanele în vârstă care au dificultăți să profite de noile oportunități. Am vrea să vedem noi inovații care să permită viziunii Comisiei cu privire la o piață internă puternică a serviciilor financiare care să devină într-adevăr realitate. În același timp, n-ar trebui nici să supraestimăm specificitățile mediului digital. Trebuie să li se dea consumatorilor produse financiare simple, ușor de utilizat. Companiile de tip finte care sunt în dezvoltare pot să beneficieze de pe urma pieții unice. Iar agenții tradiționali să dea soluții noi, mai prietenoase față de consumatori, creând uh, noi locuri de muncă în Europa. Actorii europeni se confruntă și cu provocările puse de actorii globali. Sper că vom <clears throat> putea asigura avantaje pentru consumatorii, piața internă, există și potențialul internaționalizării în unele domenii, dar în alte domenii există posibilități mai reduse de internaționalizare. Situația în diverse sectoare diferă și ea. Eh, e important să încercăm să avem eh, echilibrul just pentru că sunt uh, și oportunități, dar și provocări pe plan național. Cred că nu putem face afirmații foarte generale despre simplificare și armonizare între statele membre, care ar putea să facă mai dificilă definirea bazei de impozitare pentru statele membre sau dacă operatorii financiari să-și asume riscuri care să pericliteze stabilitatea financiară. Sunt diverse amendamente propuse în legătură cu elemente de amănunt. Ele includ <clears throat> situații cu, uh, legate de rata redusă dobânzii din prezent, cu un impact mare asupra durabilității pieței de servicii financiare. formularea acestor uh, amendamente mi se pare prea legată de situații concrete care există sau existat în trecut. Cred că trebuie să existe o colectare și o analiză atentă la comisie pentru a avea materiale empirice pe care să ne bazăm, ceea ce va consolida poziția Parlamentului European pentru a avea un raport cuprinzător care să ducă într-adevăr la o situației. Și aștept cu interes o atmosferă cât mai constructivă în următoarele săptămâni de dezbatere. Cartea verde a Comisiei e un prim pas important într-un proces mai îndelungat și Parlamentul cred că e în uh, măsură să contribuie cu puncte de vedere constructive și propuneri de îmbunătățire. Sper că vom reuși să um, realizăm un raport care se bucure de un sprijin politic cât mai larg și cel mai important este să dăm o plusvaloare reală consumatorilor. Voi depune eforturi pentru a avea compromisuri cu un sprijin cât mai larg ca să mergem în direcția potrivită și să le dăm consumatorilor beneficii reale. Perspectiva consumatorului e cea mai importantă, să fie servicii mai ieftine și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, Ole, pentru această introducere. Uh, mă uit la ceas uh, și cred că ar fi bine să ne restrângem la trei minute, cel puțin raportorii din umbră. Încep cu domnul Balz, care înlocuiește pe domnul Cadeci. Bucat? je, je ne remplace pas monsieur Balz. Nu l înlocuiesc pe domnul Balz, ci sunt raportor din umbră. Mie așa mi s-a spus. În fine, da, e adevărat, scuze. E adevărat, dragi colegi, că nu mă vedeți foarte adesea în comisie când pentru că prezidez Comisia pentru Pescuit, motiv pentru care nu pot să fiu prezent prea adesea, dar urmăresc cu atenție munca dumneavoastră în această comisie și deci sunt raportor uh, din umbră din partea PP. Mai întâi vreau să spun, această carte verde e un exercițiu complicat, complicat, dar necesar și aș vrea să încep prin a-i mulțumi colegului a Ludvigson pentru munca la acest raport. O să încerc să nu depășesc timpul alocat, dar totuși am câteva lucruri de spus. Mai întâi, că există numeroase obstacole pentru edificarea unei piețe reale a serviciilor financiare comune. Aceste bariere țin de natură de reglementare, dar și financiare și culturale. <clears throat> Apoi, nu vrem să ne mișcăm prea repede. Numeroase legislații sunt în curs de transpunere și aplicarea lor pe vremea noastră trebuie să fie controlată. Deci să ne acordăm timpul pentru a analiza o, obstacolele care persistă pentru activități transfrontaliere și, în fine, o abordare unică ar fi contraproductivă având în vedere diversitatea actorilor și a produselor vizate o piață europeană a serviciilor financiare comune, trebuie să reprezinte o plusvaloare reală pentru consumatori, pentru că altfel nu are sens, dar de asemenea pentru investitori, IMM-uri și întreprinderi. Colegul nostru a spus numeroase amendamente cer ca niciun <clears throat> cetățean să nu aibă de pierdut. Și noi suntem de aceeași părere, cetățenii și IMM-urile să aibă acces la servicii de proximitate. Ca mulți colegi pun accentul pe nevoia de a îmbunătăți cultura financiară a cetățeanului. E ceva important. E primordial pentru PPE ca piața europeană serviciilor financiare comunități să îmbunătățească accesul la finanțare pentru IMM-uri și accesul la piețele transfrontaliere, important pentru creștere și dezvoltare. Trebuie să asigurăm o adevărată concurență loială pentru nou venit și pentru actorii mai vechi trebuie să fie pe picior de egalitate. Văd că multe amendamente merg în această direcție și mă bucur acest lucru. Digitalizarea antrenează o bulversare în sectorul serviciilor financiare comunutul, e o răsturnare semnificativă noi actori, ca și cei vechi să descătușeze potențialul de inovație. Sunt mai mulți care propunem o flexibilitate de reglementare temporară, desigur, și bine limitată pentru a le permite întreprinderilor să-și dezvolte inovații. În plus, vrem de asemenea să mărim activitățile transfrontaliere, dar asta cere să se îmbunătățească mijloacele de identificare electronică, fără a slăbi securitatea și ținem foarte mult la acest aspect. Ce privește în procedura pentru consumator, mulți cer ca serviciile sau produsele financiare comunitare să fie mult mai puțin complicate. Sunt de acord cu asta. Deci când o simplificare e posibilă, dar nu e întotdeauna cazul. Un portal de comparație de interesant dacă se măsoară calitatea produselor și nu doar prețul, sau nu întotdeauna doar prețul, ci și calitatea. <clears throat> Trebuie să fim atenți la aceste diferențe, să studiem potențiale discriminări legate de locul de reședință dar să nu scăpăm din vedere că prețul unor produse depinde de constrângeri de reglementare geografice pentru statele membre. Nu trebuie să ne scapă din ele. Ce privește documentele cheie, nu trebuie ca cantitatea de informații să reprezinte un obstacol pentru înțelegere din partea consumatorului. În plus, unele amendamente cer mai mare implicare a autorităților europene de supraveghere pentru protecția consumatorului. Să reamintim că cererea de produse financiare transfrontaliere este foarte, foarte scăzut în prezent și cu toate aceste elemente aștept evident cu interes să începem negocierile cu colegul nostru raportor și cu raportorii din umbră. Mulțumesc din nou domnului raportor pentru cooperarea excelentă și sunt încrezător că vom reuși să ajungem la un acord pe această bază. Și vă mulțumesc, dragi colegi, pentru atenție. Mulțumim. În numele ECR, Ashley Fox. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Ludvigson pentru proiectul de raport și colegilor pentru amendamente. Scopul meu în legătură cu acest aviz este să avem <clears throat> un cadru de reglementare competitiv, neutru din punct de vedere tehnologiei, care să genereze creșterea IMM-urilor și a firmelor care își încep activitatea în Europa, după cum am spus în schimbul de pare. Nici vrea să asigure că unele dintre Desevelea de succes existente sunt promovate. De exemplu, în Regatul Unit, cutia de reglementare dă un cadru flexibil pentru tehnologii care se dezvoltă. E important să asigurăm ca viitoare eforturi de reglementare pe baza cercetărilor și studiilor de piață să fie cât mai flexibile și să nu fie obstacole pentru creșterea tehnologică sprijin excluderea serviciilor financiare de la regulamentul privind o blocare, din cauza complexității acestor. Sunt uh, îngrijorat de amendamente care cer o piață unică pentru ipoteci. Important întâi să evaluăm impactul unei directive privind creditele ipotecare și trebuie să subliniem că foarte puțini consumatori vreau să ia, vor să ia ipoteci într-o valută diferită de cea în care sunt plătiți sau plătite. În plus, ezit să sprijin o mai mare reglementare a produselor, utilizarea reglementării pentru a avea o standardizare de produse cu amănutul și o extindere a instrumentelor de dezvoltare, cum ar fi Key Information Document, <clears throat> KADS. În această privință, amendamentul 97 se referă la prospecte Cred că e important de observat că aceste KDS și a prospecte sunt lucruri diferite și deși conținutul unei KD poate fi reutilizat, există unele titluri de valoare care nu intră în cadrul BRIPS și care cer un prospect, lucru care trebuie reflectat în Summary Disclosure Requirements. Domnule președinte, vă mulțumesc și aștept cu interes să discutăm aceste subiecte cu colegii la următoarea întâlnire ale raportorilor din umbră. Acum Sofie Infeld de la alte. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului raportor. Nu o să vă rețin multă atenție. Dacă ne-am permite luxul de a legifera pentru Uniunea Europeană într-un vid total, atunci aș înțelege tot felul de ezitări în legătură cu a avansa în secolul 21. Din păcate, mai e și restul lumii care există și există un amendament care dă cifre. Fintech funding în Europa, în primul trimestru din 2016, reprezintă <clears throat> aproape 350 de milioane de dolari, aproape 2 miliarde de dolari în America de Nord și peste 2 miliarde și jumătate în China. Așa că eu sunt favorabil în unor idei cum ar fi suveranitatea, frontiere naționale, diversitatea culturală și mai știu eu ce. Dar mă tem că concurenților noștri nu le pasă de așa ceva. Deci fac un apel insistent la raportor și ce a spus el merge în această direcție, să <clears throat> aibă o abordare novatoare, curajoasă și, într-adevăr, să creeze această piață internă sunt de acord cu ceva din ce a spus Ashley Fox înainte, dar sunt în dezacord cu un lucru. Oamenii nu țin aparat la o valută din motive sentimentale. Dacă pot obține o ipotecă cu 3% mai puțin, sunt bani reale în orice valută, la o ipotecă, dacă o pot obține mult mai ieftin decât în prezent, eu cred că ar fi interesat să o obțină și nu văd avantajul uh, să avem tot felul de bariere de reglementare care nu ajută pe nimeni decât pe, poate pe politicieni. Deci cred că trebuie să avansăm. Dacă vă uitați la cât de rapid se mișcă lucrurile în lumea fintech, în lumea serviciilor financiare, nu ne putem permite să ne mișcăm cu viteza melcului să nu fim ambițioși sau chiar să ne temem de viitor. Trebuie să fim ambițioși, să avansăm, și să eliminăm uh, toate barierele inutile. Deci îl sprijin pe raportor uh, într-o abordare cât mai ambițioasă și curajoasă. Mulțumesc. Mulțumesc. În numele GUE, Marisa Matias. Obrigada, președinte. Eu também quero agradecer. Mulțumesc, <coughs> domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului. Sunt parțial de acord cu ce s-a spus și sunt de acord și cu unele îngrijorări exprimate de domnul raportor. În orice caz, având în vedere amendamentele depuse, am diverse îngrijorări pe care aș vrea să vi le comunic. Mi se pare că e important să tratăm adecvat aceste chestiuni în propunerea pe care o vom formula ultimii 10 ani am ocupat de o criză financiară majoră și se pare că sunt multe învățăminte de care nu se ține cont și în momentul actual încă mai tot discutăm anumite subiecte. O viziune financiară bazată pe inovație și sofisticare financiară. Avem și ideea că e nevoie de conglomerate financiare uriașe și de că produsele financiare o să se transparentizeze. Mă tem că eu sunt de cu o altă părere în legătură cu multe dintre amendamentele depuse. Trebuie să ne asigurăm că e nevoie de produse bancare de bază de care au nevoie consumatorii de supraveghere solidă cu măsuri proactive care să asigure că consumatorii nu sunt obligați sistematic să cumpere produse foarte complicate și foarte riscante. În contextul crizei și a devenit și mai vizibil între timp, am văzut bănci care sunt uh, frenetic de active. Legiuitorul trebuie să se asigure că Mediul bancar devine cât mai plicticos și nu cât mai palpitant. De asta avem nevoie în prezent. Ideea din multe amendamente, cum că trebuie să le permitem consumatorilor să analeze, analizeze produse sofisticate bancare, e o fraudă intelectuală și financiară, un argument care nu poate fi utilizat decât pentru a încerca să-i păcălim pe oameni. E nevoie de produse simple și transparente pe care să le înțeleagă consumatorii. În primul rând, băncile cu amănuntul ar trebui să nu mai aibă voie să se ocupe de produse riscante. Acestea ar trebui să fie cu totul interzise pe piața cu amănuntul. Produsele financiare <clears throat> simple ar răspunde la 99% din nevoile consumatorului. Dacă vrem ca sectorul bancar să fie mai sigur și mai stabil, Dacă vrem să asigurăm că consumatorii nu fac obiectul unor fraude <clears throat> în bancă, atunci e nevoie de instituții mai simple și Până la urmă, oamenii trebuie să plătească oalele sparte de directorii de bancă. Îmi dau seama că ar fi dificil să interzicem obiective pentru cei de la bancă ce vând acolo. N-am nimic împotriva personal dacă sunt bănci care încearcă să-și zăpăcească clienții cu unele produse care să nu înțeleagă niciodată despre ce vorba. Asta e problema, asta e rădăcina problemei. Aceasta e frauda. Ideea că noile produse fac sectorul financiar mai transparent relația dintre bănci și clienți, viteza cu care se iau deciziile respective, iată un pericol major pentru stabilitatea sectorului financiar. Cred că avem nevoie de reguli financiare care se apere în mod adecvat pe cei de societate împotriva spălării de bani murdari și a finanțării terorismului. În orice caz, o să mă opresc aici, domnule președinte dau seama că toate aceste măsuri uh, sunt necesare de mult timp, dar e necesară o simplificare. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum pentru vezi, domnul Gigold. Mulțumesc, domnule Simon. În primul rând, vreau să mulțumesc din nou raportorului pentru acest, această schiță bună și pentru introducere citind amendamentele, văd că există o bază comună în abordarea multor grupuri politice. Se salută creșterea activității transfrontaliere, o piață internă mai uh, bine închegată, diferențele nu sunt atât de mari cum pare la prima vedere. Eu aș dori să mă refer la câteva dintre chestiunile controversate. Am ascultat ceea ce a spus Marisa, dar trebuie să vă spun că sunt, uh, nu sunt de acord cu analiza ei. Amendamentul 51 al GUE și ce am auzit acum, ideea este următoarea. Dacă este mai puțină activitate transfrontalieră, va fi mai bine pentru consumator. Cred că este greșit. Cred că există o lipsă a comparabilității produselor și o lipsă a concurenței și de aceea sectorul financiar este uh, Uh, excedentar ca și capacitate și plătim mult prea mult pentru intermediere. De aceea, o mai puternică standardizare și o mai bună concurență pot să ducă la reducerea prețurilor și să reducă la dimensiuni sănătoase sectorul financiar, care este în condiții de supracapacitate acum. O altă soluție falsă, din punctul meu de vedere, o conține amendamentele care vor să restricționeze uh, asumarea de riscuri de către cetățeni, uh, colegii de la FTD și un uh, uh, amendament uh, similar din partea lui Iacob von Weizsäcker, cu care aș fi vrut să discut. Eu cred că oamenii obișnuiți trebuie să aibă dreptul de a-și asuma riscuri. De exemplu, dacă fac parte într-o bancă uh, cooperatistă, atunci ar trebui să le interzicem, oare după experiențele din Italia, să um, înființeze un grup mic de oameni, o bancă, o astfel de bancă? Cred că nu. Eu cred că ce ar trebui să limităm, și acest lucru se întâmplă conform legislației, este să uh, Uh, îi, le ofer consiliere oamenilor să nu își uh, pună la bătaie o parte prea mare din venit uh, pe care să o supună riscului. Deci nu cred că trebuie să mergem către niște soluții false și sper că, cu toate că au fost amendamente puține care au susținut mai multe investiții ecologice, um, există o susținere din partea tuturor grupurilor, pentru că, într-adevăr, fenomenul fintech Uh, este în creștere și sunt de acord cu ALDE. Ar trebui să avem o abordare pozitivă a acestuia. E o șansă de a construi un sector financiar mai eficient care să servească industria inovatoare, dar în același timp avem nevoie de susținere pentru um, creșterea durabilă, pentru sectorul uh, durabil. Și cred că dacă ne dorim un sector de servicii financiare mai puternic la nivel transfrontalier, atunci avem nevoie de legislație comună și de o cultură comună de supraveghere în ceea ce privește protecția investitorilor. Și aici uh, este o problemă, pentru că multe amendamente doresc mai multă activitate transfrontalieră, dar nu spun nimic despre protecția consumatorilor și a instituțiilor din sectorul financiar. Acestea trebuie să meargă mână în mână, pentru că dacă nu, oamenii nu vor avea niciodată încredere în furnizarea transfrontalieră de servicii. Dar sper că vom ajunge la puncte comune. Mulțumesc. Pentru FTD Marco Vali acum. <clears throat> Innanzitutto o răspundere velocemente a Sven. Mulțumesc. În primul rând vreau să răspund uh, lui Sven, Sven care a menționat uh, Italia. Este un caz special pentru că Din păcate, oamenii au fost uh, fraudați acolo și autoritatea de supraveghere nu a reușit să-i protejeze pe consumatori. Acum, eu am îndoielile mele uh, referitoare la ambițiile neoliberalilor, pentru că ei uh, tind să susțină interesele marilor companii și mai ales ale speculatorilor. Eu sunt de acord cu anumite elemente ale cărții verzi, creșterea competitivității, protecția consumatorilor, însă suntem de părere că um, oferta de produse individuale um, nu este un lucru benefic dacă nu există niște norme clare pentru a uh, proteja uh, investitorii, pentru a uh, reduce riscurile sistemice și pentru a păstra economiile separate de investiții. nu ar trebui să se dereglementeze și mai mult lucrurile. Acum ar trebui să lucrăm tocmai la îmbunătățirea normelor. Eu mă tem că vor exista și alte crize financiare și vom plăti prețul uh, pentru poziția aceasta greșită pe care o luăm acum. Însă, că există și amendamente care se suprapun cu altele și unde există un consens. De exemplu, riscurile legate de fraudă, spălare de bani și așa mai departe. Acestea trebuie analizate uh, Exante. E nevoie de norme mai stricte privind transparența de, cu privire la calitatea informațiilor care trebuie să fie oferite investitorilor privind produsele financiare, astfel încât investitorii să poată decide în cunoștință de cauză. Ce s-a întâmplat în Italia este un exemplu bun. Oamenii obișnuiți nu au suficiente cunoștințe în domeniul financiar eu am fost uh, consultant financiar și nu e ușor să explici un produs structurat unei persoane. Chiar dacă persoana are cunoștințe economice, poate să fie foarte greu. Deci e mm, dificilă situația pe piața mm, persoanelor care au economii de mm, în, în, într-o sumă redusă. Trebuie să-i, să găsim modalități să-i protejăm și pe aceștia. Cred că vom putea să discutăm uh, câteva puncte. Eu, în orice caz, cred că e nevoie de niște reforme fundamentale ale sectorului bancar și financiar înainte de a merge mai departe cu dereglementarea în sectorul financiar și bancar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vali. Pentru ENF uh, Doamna Capel ar fi acum la rând, dar nu o văd, nu văd pe nimeni de la ENF și atunci mă reîntorc la raportor pentru încheiere, pentru un rezumat, pentru că nu mai văd pe nimeni în sală care să ceară cuvântul. Ole, te rog. <clears throat> Mulțumesc. Am încercat să-mi notez toate opiniile exprimate de colegi. Și o să fac tot ce pot pentru a le analiza cu atenție. Să nu uităm, e vorba de o carte verde aici, nu e vorba de legislație. Legislația va veni mai târziu. Deci e foarte important acum să avem o abordare vizionară, să, ne, să privim către viitor, nu înapoi, ci să privim înainte, către ceea ce putem crea. Eu cred că trebuie să ne asigurăm că cetățenii și consumatorii europeni să aibă niște avantaje. Sigur că poți să crești concurența și poți să promovezi produse care să reducă costurile pentru consumatori. Despre asta e vorba, asta e important. Asta încerc eu să fac. Încerc să găsesc soluții care să susțină pe consumatori și pentru consumatori europeni acest lucru este cel mai important. Acum, într-un astfel de proces, sigur că nu poți să faci totul deodată. Trebuie să ai abordare pas cu pas. Acum, sigur că dezbaterea se poartă pe care sunt pașii corecți și când să faci anumite, în ce ordine să faci anumiți pași. Aștept o dezbatere fructuoasă pe, pe acest uh, subiect în următoarele săptămâni. Voi face toate eforturile pentru a încerca să um, găsesc compromisuri cât mai ample, pentru că e important ca Parlamentul să aibă o voce cât mai, cât mai unită, care să se bucure de o cât mai mare susținere. Mulțumesc! Mulțumesc, Ole. Votul în Comisia Econ va fi pe 10 sau 11 octombrie și vom vedea care va fi rezultatul. Trecem la punctul 9. Avem un raport, proiect de raport referitor la un program al Uniunii Europene pentru raportarea financiară și audit 2014-2020 și dau cuvântul raportorului, domnul Teodor Stolojan. Aveți cuvântul. Okay. Thank you, domnule președinte. Susțin propunerea Comisiei de a continua confinanțarea din partea Uniunii Europene a EFRAG pentru perioada 2017 douăzeci astfel încât să se poată îndeplini obiectivele pe termen lung ale programului Uniunii de susținere a activităților specifice în domeniul raportării financiare și a auditului. EFRAG este o organizație privată, non-profit, care oferă consultanță tehnică Comisiei Europene pe toate aspectele care țin de raportarea financiară și de uh, standardele internaționale de raportare financiară. Procesul de aprobare a IFRS în Uniunea Europeană se bazează pe, pe consultanță și pe asistența EFRAG. Ca și raportor, vreau să vă reamintesc următoarele. În primul rând, atunci când Parlamentul European a aprobat programul Uniunii Europene pentru cofinanțarea fundației IFRS, uh, uh, EFRAG și PIOB pentru 2014-2020, am decis ca pentru EFRAG uh, perioada de finanțare să se încheie în 2016. Pentru că doream să vedem dacă EFRAG va pune în aplicare recomandările din raportul Maistat care ar fi trebuit să îmbunătățească activitatea EFRAG. În al doilea rând, pe baza evaluării comisiei și pe baza discuțiilor noastre cu Efrag putem sublinia că EFRAG a pus în aplicare majoritatea recomandărilor din um, raportul Maistat. Ce nu a putut să implementeze a fost recomandarea referitoare la schimbarea modelului său de finanțare. S-a recomandat un uh, model de finanțare bazat pe contribuțiile statelor membre sau a beneficiarilor IFRS. Însă, punerea în aplicare a acestei recomandări depinde de voința statelor membre. Amendamentul meu la propunerea Comisiei este unul care are intenția de a reaminti Comisia că raportul anual cu privire la activitatea Fundației FRS, EFRAG și POB, Comisia de asemenea ar trebui să raporteze cu privire la recomandările privind activitatea EFRAG adoptate prin Parlamentul European, de către Parlamentul European, prin rezoluția din 7 iunie 2016 cu privire la standardele internaționale de, de contabilitate, uh, IFRS, EFRAG și PIOB. Mulțumesc! Mulțumim pentru introducere, pentru de raportor uh, din umbră, pe Perez. Président, merci, euh, monsieur le rapporteur, pour euh, votre Mulțumesc uh, raportorului pentru contribuțiile constante privind acest uh, subiect. Am fi putut uh, aborda acest punct și la examinarea bugetului pe anul viitor, pentru că cele două subiecte sunt legate și, pe bună dreptate, ați amintit că atunci când am adoptat textul precedent, ați indicat că dorim uh, ca prin intermediul bugetului să păstrăm o capacitate de supraveghere asupra evoluției activității uh, EFRAC și uh, sper că în acest spirit vom continua să tratăm, să abordăm bugetul care, fi, care va fi alocat eh, EFRAG. De asemenea, trebuie să profităm despre acest, de acest moment pentru a spune că această comisie trebuie să intervină în eh, evoluția legată de intrarea în vigoare a noilor norme EFRS dar și sper că aici, domnule stimate coleg, să găsim o capacitate și o modalitate de a interveni împreună. Mesajul este că rămân uh, atașat uh, asupra unei evaluări uh, anuale a situației, ca Parlamentul European să aibă toată capacitatea de intervenție și să folosească ocazia votului pe buget, nu pentru a interveni în gestiunea bugetară, pentru că nu e în puterea noastră, dar pentru a supraveghea și a vedea în cele condiții lucrurile pe care le-am dorit uh, în reforma EFRAC s-au pus efectiv în practică. Mulțumesc pentru ecere, domnul Kamal. Nu este, atunci trecem la ALDE. Mulțumesc. Uh, Domnule președinte, cred că pot fi foarte succintă. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Stolojan pentru raportul excelent. Suntem uh, obișnuiți cu rapoartele excelente ale domniei sale. Ne-ați spus deja despre domeniul de aplicare a acestui raport. Am câteva mici întrebări. Mai întâi, am înțeles corect că nu s-au făcut schimbări de către Comisie în privește bugetul sumele alocate EFRAG pentru că n-am găsit asta în raport. Și a doua întrebare, domeniul de activitate EFRAG. Pervanș Berez a menționat de asemenea raportul nostru, dar în rezoluția noastră privind standardele FRS din uh, iunie am uh, atribuit sarcini și responsabilități diferite efragului care sunt cumva în afara uh, domeniul de aplicare a raportului Nastat și cred că e important ca EFRAG să-și, să-și poată îndeplini eficient aceste responsabilități și sarcini. Deci aș vrea să fac un amendament uh, astfel încât uh, EFRAG să poată asigura monitorizarea acestor noi sarcini de asemenea. Deci, cum spunea Pervanș, ar trebui să putem evalua toată activitatea EFRAG și noile lucruri care au fost uh, adăugate dincolo de raportul Așa Dar acesta este tot ce doream să adaug la acest raport și deci îmi mulțumesc. Mulțumesc pentru Guie Miguel Degas. Privim uh, Uh, foarte atent uh, această inițiativă de a crește calitatea și cantitatea de informație. Trebuie să ne asigurăm că avem uh, informații financiare uniforme, că sistemul este mai transparent, mai legibil într-o lume în care vedem din ce în ce mai mult faptul că interesele financiare prevalează asupra economiei reale. Din nefericire, din punctul nostru de vedere, și bun, am dorit calculul să nu stea așa, dar noi considerăm că este necesar să vedem mai multă transparență, mai multă legibilitate în interesul publicului, a consumatorilor. Avem anumite dubii în legătură cu modelul de guvernanță pentru EFRAG, inclusiv faptul că interesul public nu este reflectat corect în compoziția grupului. Se pare că sectorul privat este acolo, sectorul bancar, asigurătorii, dar uh, ce facem sectorul public? Uh, asta nu reflectează corect finanțarea grupului, pentru că 60% din finanțarea grupului vine din banul public. Deci instituțiile publice, sectorul public Uh, foarte, uh, sunt reflectate într-o măsură mult prea mică și un număr prea mic de țări sunt reflectate și uh, asta mi se pare un lucru care nu este în regulă și, de aceea, și care ne preocupă, pentru că există riscul ca această agenție să tranziționeze de la un corp public către unul privat. Avem nevoie de mai multă informație în legătură cu legătura dintre EFRAG și celelalte instituții finanțate de Uniunea Europeană. Mă gândesc în special la uh, Public Interest Oversight Board, la Consiliul de Supraveghere a Intereselor Publice și alte organizații similare. Mă interesează cum, acestea, cum aceste instituții pot colabora, pentru că sunt similare. Fundația EFRS a fost finanțată de Lehman Brothers la un anumit moment. Să nu uităm acest lucru și cred că aici este o contradicție între prezența intereselor private în aceste organizații și interesele publice, pentru că ele nu corespund. Deci suntem foarte interesați ca sistemul să devină mai transparent, mai uh, legibil. Să nu uităm că 13 milioane de euro merg în această instituție deci nu putem să avem dubii în legătură cu reprezentativitatea ei față de interesul public. Ar trebui să avem mai multe informații despre modul în care această instituție funcționează și cum se uh, coordonează cu alte instituții finanțate de bugetul local. Mulțumesc, domnul Kamal Asar a revenit alături de noi, așadar îi dăm cuvântul numele CR. Mulțumesc, doamne președinte. Scuze, am presupus în mod incorrect că veți fi în întârziere și, de fapt, s-a văzut că eu eram în întârziere. Uh, am uh, ratat unele dintre comentariile făcute de colegii uh, mei. Aș fost foarte interesat să le ascult. Poate că vom avea conversații individuale după aceea, dar e important să spunem că uh, uh, uh, recunoaștem că s-au făcut multe îmbunătățiri de la primele discuții pe aceste subiecte și că EFRAG a preluat multe reforme, o structură adaptată, o anumită creștere a transparenței, dar știu că există încă preocupări din, alt, da, din partea colegilor din alte grupuri și de asemenea salut numirea noului președinte EFRAG. De asemenea, vreau să valide, să felicit EFRAG pentru comunicarea cu Parlamentul în cadrul procedurii de examinare și cred că trebuie să le dăm un anumit credit. Îmi plac multe dintre sugestiile domnului Stolojan ale raportorului prin care cere comisiei să ofere un raport mai cuprinzător al activităților EFRAG și, de asemenea, uh, respectând sugestiile din uh, raportul grupului de lucru din proprie inițiativă, mă bucură mai ales uh, îndemnul ca EFRAG să ajută la înțelegerea unor principii cheie cu care știu că toți avem uh, probleme, cum ar fi prudența, uh, uh, corectitudinea și onestitatea. Și știu că acestea sunt în acord cu jurisprudența Curții Europene de Justiție. Știu că v-am tot plictisit de multe ori cu jurisprudența ECJ, dar mi se pare importantă. Uh, am, mi s-a părut foarte important acest lucru, am discutat în cadrul grupului uh, nostru politic toate aceste chestiuni și, uh, din nou, îmi cer scuze că aș fi vrut să ascult comentariile făcute de colegii în alte grupuri și să recunosc aceste opinii. Mulțumesc foarte mult! EFTD. Mulțumesc, domnule Kamal. După ce voi uh, vorbi în numele FDD, uh, doamna von Storch nu este prezentă, doamna Capel nu este prezentă, domnul Gigold uh, mai dorea să intervină, va fi ultimul vorbitor. Sven Gigold pentru vers. The RIP. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Stolojan, pentru raport. Aș spune că acest raport este despre prelungirea finanțării a trei instituții. Dacă diferențiem, uh, ne am făcut foarte clar uh, poziția noastră a Parlamentului în raportul Sorojan. Am spus clar ce vrem să vedem în această uh, situație. Deci când ne uităm la EFRAG, începește EFRAG, avem o nouă conducere acolo, în acest proces de selecție am avut niște angajamente foarte clare făcute de fostul nostru coleg Jean-Paul Gozes. Deci nu văd acum nevoia de a mai pune noi condiții în acest document. Oricum avem procedura bugetară anuală și putem folosi această procedură bugetară să introducem orice obligativitate vrem și Pervanș Beres a subliniat acest lucru deja. În ce privește uh, PIOB, aici uh, nivelul de preocupare a fost foarte limitat întotdeauna. Deci cred că uh, problema politică în acel raport este dacă pur și simplu dăm, acceptăm prelungirea finanțării EFRS, pentru că acolo n-am văzut niciun angajament real în direcția a ceea ce noi am cerut în raportul nostru și nu avem uh, o influență atât de puternică așa cum avem uh, când avem puterea de a numi președintele EFRA. Prin urmare, cred că uh, salut uh, foarte mult uh, amendamentul uh, domnului Stolojan și care subliniază nevoia ca în rapoartele anuale, oricum prevăzute în reglementare, în regulament, să, să, deci să se facă legătura dintre aceste rapoarte Uh, și cele din raportul Sorojan. Dar, în rest, cred că ar trebui să fim mai puternici pentru că uh, preocupările noastre uh, vin din faptul că nu avem, n-am văzut niciun fel de asigurări serioase și pur și simplu să dăm fonduri fără niciun fel de condiții, deci să prelungim finanțarea fără să primim niște asigurări că cererile noastre vor fi îndeplinite, asta nu mi se pare ok. Deci, uh, cred că ar trebui să punem mai multe condiții decât să le cerem să uh, facă rapoarte în fiecare an și să legăm acest lucru de un considerent. Așadar, propun amendamente în acest punct de vedere și împreună cu raportorii din umbră și toți colegii să avem o discuție dacă putem fi de acord să legăm IFRS-ul mai, strâng de, mai strâns de cererea noastră. Și aș vrea să vă reamintesc că Consiliul de Monitorizare, care este menit să conducă realmente IFRS-ul nu funcționează corect pentru că mulți membri ai Consiliului de Monitorizare nu sunt de acord că ei ar trebui să conducă ESB-ul și atunci uh, reprezentantul uh, Comisiei în uh, Consiliul de Monitorizare se găsește într-un grup care nu vrea să-și exercite controlul și știm că Michel Barnier a suferit în aceeași situație multă vreme și această problemă legată de lipsa conducerii politice și democratice nu e rezolvată, cred că ar trebui să punem uh, condiții de finanțare, în special în ce privește aspectul uh, democratic. Mulțumesc, domnule Giggold. An colegul Stolzian. Acum îi dau din nou cuvântul domnului Stolojan uh, în calitate de raportor pentru remarcile finale. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, trebuie să uh, le mulțumesc și celorlalți colegi care uh, lucrează pe acest raport. Ei sunt un grup care este concentrat pe problema EFRS. Ce aș vrea să spun acum este că mai întâi Comisia Europeană a încercat să răspundă la unele dintre preocupările noastre. De exemplu, a încercat să ne facă să înțelegem mai bine ce înseamnă Uh, criteriul binelui public atunci când judecăm IFRS. Uh, Sigur, este important pentru că atunci când cerem EFRAC să ține seama despre modul în care ar trebui aplicat acest criteriu, ar trebui ca și noi să avem în minte foarte clar cum se aplică acest criteriu. Sigur, nu cred că această activitate a Comisiei Europene s-a încheiat deja. Trebuie să discutăm ideea pusă pe uh, hârtie de Comisia Europeană, deci ce înseamnă binele public în ce privește criteriul de uh, susținere a IFRS-ului uh, în Uniunea Europeană. Am dat acest exemplu ca să înțelegem că apreciem faptul că Comisia Europeană încearcă să răspundă la unele dintre preocupările noastre, chiar dacă aceste răspunsuri nu cred că sunt finale. Deci trebuie să lucrăm în continuare la aceste răspunsuri. Începește EFRAG. EFRAG. Este sigur că EFRAG cu EFRAG-ul avem Aici avem o um, un mijloc de control foarte puternic pentru că asigurăm majoritatea finanțării și vreau să atrag atenția spre faptul că în EFRAG sunt experți calificați și ei trebuie să aibă o imagine foarte clară despre perspectiva de a finanța EFRAG. Din acest motiv, cred că propunerea Comisiei este în regulă și le dă o idee în legătură cu următorii câțiva ani. Așa cum a spus însă colegul meu, avem acest buget dacă putem să stopăm lucrurile, dacă EFRAG nu continuă să implementeze așa cum a spus unul dintre colegii mei, și recomandarea pe care am pus-o în rezoluția Parlamentului European din acest an, în ce privește nu doar EFRAG, dar și Fundația EFRS. Domnul Gigold a vorbit mult despre această fundație. Sigur că nu suntem așa de mulțumiți de uh, răspunsurile acestei fundații față de preocupările noastre. Cred că în ce privește suma de bani, vorbim aici despre 6,8 uh, milioane de euro, 7,8 milioane de euro, care a fost inclus în prima propunere a Comisiei Europene pentru acest program s-a decis în acel moment și am, propus, am uh, decis pentru 2014-2016. Domnul Gozes, care acum este noul președinte FRAG, este deschis la întâlnirile cu noi pentru a discuta toate preocupările privind activitățile FRAG și implementarea recomandărilor noastre și sper că va, își va ține angajamentul. Totuși, trebuie să spun că Parlamentul European este mult mai implicat acum în toate activitățile care sunt foarte importante pentru sănătatea pieței de capital și a sectorului public și sănătatea investitorilor și tuturor altor uh, stakeholderi. Mulțumesc foarte mult, sunt uh, recunoscător pentru contribuția colegilor și vom încerca să ajungem la o înțelegere și cum vom uh, proceda și pentru cum vom începe negocierile cu Comisia Europeană și Consiliul. Mulțumesc. Mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Acum am văzut că domnul Gozes, de fapt, uh, era alături de noi, acolo în spate stă. Uh, mulțumesc pentru vizita dumneavoastră. Uh, doriți să faceți un comentariu referitor la cele discutate? Monsieur le Président, Vă mulțumesc, domnule președinte. Singurul meu comentariu este că mă bucur să mă aflu alături de noastră în această sală și de a putea servi interesul european într-un alt fel și promit lui Teodor că mă voi ține de cuvânt. Mulțumesc. Intervenție fără microfon a președintelui. Da- vă doresc o seară plăcută și vreau să vă atrag atenția că termenul pentru depunerea amendamentelor este 6 septembrie la ora 12. Mulțumesc încă o dată, o seară frumoasă!